Ja, liebe Kolleginnen. Bună dimineața, stimate colege și stimat coleg. Pentru că avem mai multe colegi astăzi decât colegi în sală, din câte văd. Ar trebui să începem reuniunea acum. Cu siguranță vor mai veni și alții. Și avem la punctul 1, în primul rând, un anunț și anume că raportul uh, lui Peter Lize, punctul 10, a fost amânat pe 18 septembrie. Deci vom, nu vom trata acest punct. Punctul 2. Acum comunicările președintelui. Avem toate limbile, inclusiv croată, astăzi la dispoziție estonă și malteză, însă nu sunt uh, prezente. Toate limbile, în afară de estonă și malteză, sunt astăzi uh, disponibile în interpretare. Mai trebuie să vă transmit că al doilea trilog uh, cu privire la mecanismul de protecție civilă a avut loc. Colega Gardini a fost raportoarea noastră. A avut loc pe 18 iunie acest trilog, iar trilogul final este prevăzut pentru septembrie. pentru ca să lansăm uh, în fine această legislație. Apoi avem uh, un workshop e-health, e-sănătate, care va avea loc în septembrie și vom mai face invitații și pentru această, acest eveniment. Și la ultimă informare la ora 15 Domnul, doamna Reimers de la Liberal va aduce o echipă de liberal tineri care va, vor fi în vizită la noi la comisie, deci trebuie să începem la ora 15 cu voturile în prezența lor. Vreau să amintesc tuturor colegilor că avem astăzi după amiază un program extrem de dur în ceea ce privește voturile. Vă rog să vă aduceți cartelele de vot. Nu voi permite de data aceasta să votăm fără cartele de vot în această după-amiază din cauza cantității de voturi, indiferent care este problema, dacă vă doare pantoful sau dacă nu v-a adus cineva cartela, nu avem uh, cum să facem votarea fără cartele de vot, pentru că aceasta întârzie enorm votarea. Bun, trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi direct atunci și îl salut uh, în mod călduros pe ministrul lituanian al mediului din partea președinției în exercițiu a Lituaniei, domnul Valentinas Matsuronis. Avem ocazia să ne lansăm uh, un schimb de opinii pentru că avem foarte multe pachete legislative care trebuie discutate în uh, această ședință și nu numai. Și spuneam că nu avem probleme, ci avem mai mult provocări și mai mult soluții, de fapt, pe care însă vrem să le tratăm împreună, așa cum îi spuneam și domnului ministru înainte, în domeniul politicii de mediu, în domeniul uh, protecției consumatorilor, care întotdeauna au fost subiecte pentru care am fost competenți pe fond, este nevoie să avem un schimb de opinii pentru a găsi o soluție bună pentru cei 500 de milioane de locuitori ai Uniunii Europene. Și iată, de aceea trebuie să discutăm despre toate acestea. Mai avem și uh, gazele F. Uh, și uh, avem și alte subiecte importante um, care sunt importante și pentru statele mem membre și spuneam că probabil vor avea loc negocieri și în timpul pauzei parlamentare de vară, tocmai pentru ca să semnalizăm faptul că Parlamentul dorește să avanseze cât mai repede în aceste dosare. Mai avem și alte pachete legislative care ne așteaptă, cum ar fi pachetul calității aerului, uh, care va urma pe ordinea de zi și mai avem și alte puncte la care va trebui să avansăm și anume problema, de exemplu, a dioxidului de carbon și a emisiilor uh, autoturismelor. Parlamentul a făcut uh, presiuni foarte mari și a ajuns departe, însă, din păcate, există o coaliție a statelor membre în Consiliu care a dus la o întârziere a acestui dosar. Eu trebuie să vă spun că nu am uh, mai auzit așa ceva în Parlament până acum și uh, cred că toată lumea trebuie să înțeleagă că compromisul este cultura pe care ne bazăm aici. Sper ca toată lumea să înțeleagă acest lucru cât de repede și să nu mai avem situații ca acestea, pentru că obiectivele noastre de mediu în ceea ce privește industria auto trebuie să fie prioritatea noastră și să nu, pre, nu trebuie, ar trebui să preleveze alte uh, chestiuni. Dacă mai interziem foarte mult cu această problemă, avem o problemă de calendar pentru că până în uh, martie trebuie să fi terminat toate aceste mm, puncte și trebuie să fi avansat pe acest dosar, pentru că dacă cumva mai tergiversăm, atunci va dura foarte mult până când vom ajunge cu adevărat la un rezultat. Și nu cred că Parlamentul și nici Consiliul nu-și dorește, își doresc așa ceva. Deci trebuie neapărat să avansăm în aceste dosare pentru ca să le transpunem în legislație și să poată în fine să fie um, adoptate și la nivelul Uniunii. Văd că sunt mai mulți colegi în sală acum, vreau să-i dau cuvântul ministrului pentru ca să-și facă prezentarea și în final voi deschide runda de intervenții pentru coordonator și pentru ceilalți colegi. Domnule ministru, aveți cuvântul, bine ați venit, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această întâlnire extrem de importantă. Mulțumesc pentru timpul pe care vi l-ați găsit pentru a mă primi la dumneavoastră în reuniune. Și, bineînțeles, mulțumesc și pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o de a vă vorbi despre prioritățile noastre principale în timpul președinției lituaniene de șase luni, și în final, dar uh, nu mai puțin important, mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o oferiți de a vă cunoaște opinia și pozițiile despre subiectele de actualitate pe care trebuie să le tratăm împreună în următoarele șase luni. Sunt foarte mândru de faptul că limba lituaniană, ca toate celelalte limbi, este o limbă a Uniunii Europene, și aș dori să-mi continui introducerea în această limbă, care este limba mea maternă și care este o limbă foarte frumoasă. Gerbemos, pirmininkė, gerbemi... Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, stimate doamne, stimați domni. Cu ocazia președinției lituaniene în cadrul Consiliului, am onoarea de a vă putea transmite programul nostru pentru președinția noastră pentru a doua jumătate a anului 2013 în fața dumneavoastră, aleșilor direcți și democratic, pentru că acest program ne eh, reflectă foarte bine obiectivele și scopurile în această președinție. Înainte să-mi prezint programul, aș vrea să-i mulțumesc președinției președintiei irlandeze pentru rezultatele excepționale de care, pe care a putut să le semnaleze în an, prima jumătate a anului 2013. Vom continua ceea ce a făcut președinția irlandeză și vom încerca tot în acest trio al președințiilor să ne aducem și noi o contribuție importantă. Vreau să-mi exprim mulțumirile explicite pentru acordul interinstituțional cu privire la cel de-al șaptelea program cadru de măsuri pentru protecția mediului, care este unul din documentele esențiale de strategie uh, pentru o politică viitoare de mediu. O colaborare foarte strânsă între statele membre este absolut esențială pentru o funcționare calitativă a instituțiilor europene. Este foarte important de aceea să îi salutăm pe croați pentru aderarea la Uniunea Europeană. Sunt convins că aderarea Croației uh, va duce la un alt membru cu drepturi egale față de ceilalți membri, care va contribui la rândul său la crearea unui spațiu sigur și de bunăstare în Europa. Crearea unei Europe libere și deschise, o Europa a creșterii, este unul din obiectivele noastre și acest obiectiv se poate regăsi și în agenda noastră pentru mediu. Putem să fim uh, în mod justificat foarte mândri de faptul că cerințele noastre de mediu sunt cele mai uh, stricte pe, în toată lumea și fără dumneavoastră acest lucru nu ar fi fost posibil, stimați deputați. De aceea salutăm fiecare ocazie pe care ne-o acordați de a colabora cu dumneavoastră pentru a îmbunătăți uh, condițiile mediului înconjurător din lume. Punerea în aplicare a strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Baltică este de asemenea o chestiune extrem de importantă pentru președinția noastră, cu atât mai mult cu cât aceasta este prima strategie macroregională a cărei idee pornește de la inițiativa Parlamentului European. Datorită acestei inițiative va fi posibilă o colaborare în domeniul mediului care va fi de succes, aceasta ținând cont, bineînțeles, de dezvoltările economice și de crearea de locuri de muncă. Pe 1 uh, noiembrie anul acesta va avea loc la Vilnius cel al patrulea forum al strategiei baltice. La acest forum vor participa toți partenerii noștri și se va discuta despre punerea în aplicare a strategiei baltice, ținând cont, bineînțeles, de protecția mediului. Una din prioritățile esențiale ale președinției noastre este asigurarea unui proceduri legislative fără cusur. Vă mulțumim foarte mult pentru uh, ajutorul pe care ni l-a acordat la elaborarea de legislație care sunt la baza și a președinției noastre în final. Sperăm ca, odată cu susținerea dumneavoastră, să putem să facem față tuturor provocărilor și astfel să contribuim la o Europa care ține cont de mediu mai mult. Vreau să mulțumesc uh, mai ales raportorilor pentru întâlnirile pe care le-am avut uh, pe aceste teme și vreau să vă mulțumesc și pentru posibilitatea de a putea afla în mod periodic poziția Parlamentului despre chestiunile actuale. Acum aș dori să iau cuvântul despre câteva priorități importante în domeniul mediului și să vi le numesc pe acestea. Este evident că problemele care țin de schimbările climatice sunt o prioritate pentru noi ele se regăsesc apoi în tot felul de domenii, mai ales în economie, în energie și în sectorul transporturilor, dar și în agricultură. Și sperăm ca dumneavoastră să ne ajutați uh, pentru ca să putem pune în aplicare unul din, una din prioritățile președinției noastre. Adoptarea regulamentului despre gazele florurate este o prioritate importantă pentru noi și sperăm să ajungem la un acord între Consiliu și Parlament pe acest subiect, însă sperăm chiar în primă lectură. Această legislație europeană ar fi un semnal esențial către comunitatea internațională având în vedere ce la 25-a întâlnire a statelor semnatare a protocolului de la Montreal, dar și uh, în vederea celei de-a 19-lea conferințe climatice a ONU. Înțelegem foarte bine importanța um, propunerii cu privire la um, res folosirea resurselor genetice și a regulamentului ABS, care prevede o repartizare corectă a resurselor prin protocolul aferent. Și aici sperăm să ajungem la un acord cu Parlamentul, pentru că aceasta ar putea să se întâmple chiar în prima lectură. Vom face tot posibilul pentru ca Uniunea Europeană și statele sale membre să poată ratifica protocolul de la Nagoya înainte de prima conferință a statelor semnatare. Conferința aceasta are ca sarcină preluarea obiectivelor din protocolul de la Nagoya. În domeniul mediului, aceasta este una din prioritățile noastre pe care vom pune un accent deosebit. A adoptarea regulamentului ABS ar fi un pas important înainte în Uniunea Europeană care ar semnifica și uh, ar însemna și un gest important pentru tot, întreaga lume. Aceasta ne-ar ajuta să punem în aplicare convențiile uh, pe care le-am semnat în acest domeniu și să ne asigurăm că ele sunt uh, puse în aplicare. Deci, în intrarea în vigoare a protocolului de la Nagoya în anul 2015 ar fi un pas esențial în această direcție. Pentru a atinge acest obiectiv, avem nevoie de o colaborare strânsă cu Parlamentul European și sperăm ca Parlamentul uh, să poată să ne ajute. Mai există și alte priorități importante din partea noastră și anume dosarele în care încă nu am găsit un rezultat până acum. Vom face eforturi pentru a ajunge la acorduri uh, pe baza unor uh, metode raționale pentru evaluarea tuturor procedurilor, pentru accelerarea procedurilor administrative, dar și cu obiectivul de a nu avea uh, sarcini administrative și financiare suplimentare pentru sectorul economic și public. Președinția dorește să înceapă negocierile în trilog pentru a ajunge la un acord după prima lectură, dacă Parlamentul European și Consiliul ne vor susține, bineînțeles. Pentru această abordare, votul de mâine de la Comisia dumneavoastră va fi uh, esențial. Sperăm să avem o colaborare cât se poate de eficientă cu dumneavoastră în uh, lunile care urmează. Vom încerca să facem uh, progrese și în ceea ce privește directiva ILUC și uh, sperăm ca uh, și cu consultările din ultima jumătate de an să fie arătat că uh, este nevoie de o schimbare de atitudine în producerea uh, combustibilului biologic și că este nevoie să avem o dezbatere largă despre acest subiect. La Consiliul uh, de, pentru Energie din iunie am vorbit uh, pe larg despre propunerea ILUC. Această discuție servește ca și model pentru a ști cum să tratăm acest dosar și pe viitor. Eu sunt de părere că este extrem de important ca toate instituțiile Uniunii Europene să fie de acord pe faptul că consecințele folosirii modificate a pământurilor în scopuri energetice, de exemplu, și a culturilor în scopuri energetice, aduce cu sine o modificare a paradigmelor în general. Obiectivele Uniunii Europene în domeniul energiilor regenerabile este un subiect care este foarte strâns legat și de acesta din urmă. Urmărim discuțiile din comisia dumneavoastră cu mare atenție și așteptăm uh, primul raport despre care se va vota mâine în uh, Comisia Competentă de Fond. În ceea ce privește aceste probleme, Președinția este gata să încerce să sondeze posibile soluții împreună cu alte state membre pentru a vedea care sunt avantajele pentru mediu, pentru economie, pentru economia lucrativă și pentru cetățenii Uniunii Europene în general. În timpul președinției noastre, Vom încerca să găsim un acord cât se poate de repede în legătură cu acordul între Parlament și Consiliu pe tema mecanismului de protecție civilă. După intrarea în vigoare a programului financiar din 2014, acest document va fi o bază serioasă pentru garantarea unei preveniri uh, în caz de catastrofe naturale și pentru a garanta o reacție rapidă în orice condiție a Uniunii Europene, chiar și pentru intervențiile din afara granițelei sale. Lituania a făcut uh, o propunere pentru directiva cu privire la, comercia, uh, la um, comerțul la, cu cote de emisii și a urmărit foarte atent acest dosar în Parlament. Înțelegem că acest dosar este unul cât se poate de complicat și că are și uh, o sensibilitate politică deosebită. De aceea felicităm Parlamentul pentru faptul că a elaborat o poziție cât se poate de echilibrată. Președintia va colabora cu Parlamentul pentru a face tot posibilul pentru ca să se ajungă la un acord și la o soluție cât se poate de acceptabilă a acestei probleme a gazelor și cotelor de emisii. Vom uh, face tot posibilul de asemenea pentru ca directiva cu privire la produsele biocide să fie un succes. De asemenea, acest document considerăm că este unul cheie și sperăm să ajungem la un acord cât se poate de repede pe el în Consiliu. Vom prelua activitățile președinției irlandeze în ceea ce privește diferitele uh, directive, cum ar fi directiva uh, CITES pentru protecția plantelor și animalelor și sperăm ca și în acest uh, domeniu să se facă progrese în colaborarea dintre Parlament și Consiliu. Planificăm și uh, începerea discuțiilor uh, despre propunerile legislative despre calitatea aerului controlul uh, uh, controlul eliminării substanțelor toxice și uh, deșeurilor. Și avem de asemenea intenția să lansăm discuții despre o strategie pentru prevenirea poluării aerului și pentru a putea să inițiem o prevedere legislativă pe această temă. Stabilim, sperăm noi, obiective cât se poate de eficiente pentru reducerea poluării mediului și uh, acest pachet este ocazia bună pentru a o face. În timpul președinției noastre sperăm să avem, uh, facem progrese și în legătură cu procesul uh, privind speciile invazive. Considerăm că um, prevederile juridice care au ca scop reducerea impactului asupra speciilor um, în pericol uh, sunt, este de asemenea un subiect important și sperăm să ne ajute și la această directivă din urmă. O altă problemă de care trebuie să ne ocupăm sunt pădurile și păstrarea acestora cât se poate de mult și uh, pe suprafețe cât se poate de întinse. Avem planuri foarte ambițioase și vreau să vă spun care sunt acestea. Vom acorda foarte multă atenție unei uh, silviculturi durabile în statele membre și sperăm ca Consiliul să poată să ne ofere concluzii uh, foarte bune în ceea ce privește baza pentru adoptarea unei noi strategii uh, agriculturii în Europa și bineînțeles că și Comisia dumneavoastră va fi implicată în acest proces. Această strategie trebuie să ține cont de competențele naționale și trebuie să abordeze probleme legate de schimbarea climatică și de energiile regenerabile. De asemenea, în primă lectură, dorim să uh, stabilim modificarea directivei FLEGT. Avem o agendă cât se poate de inclusivă în ceea ce privește protecția mediului la nivel internațional. Mă refer aici la um, obiectiv, la substanțele chimice, la um, silvicultură și la secete. Uh, un uh, punct foarte important pentru președinția lituaniană este și evenimentul cel mai important din anul 2013, și anume conferința statelor semnatare la Convenția ONU la Varșovia cu privire la schimbările climatice. În octombrie, Consiliul va adopta concluzii despre o poziție comună a Uniunii Europene pe această temă în urma conferinței. Salutăm contribuția Parlamentului European la pregătirea acestui instrument uh, internațional, care este forul, uh, forumul internațional pe temele legate de schimbările climatice și sperăm ca acest for să aducă într-adevăr o colaborare foarte strânsă la Varșovia între participanți. La această conferință se va discuta despre noul acord pe tema schimbărilor climatice care se negociază deja și care trebuie să intre în vigoare în 2020. Vor mai exista și alte subiecte importante care se vor discuta în acest context. Problemele internaționale de mediu vor uh, fi și pe agenda reuniunii informale pe tema schimbărilor climatice globale ale ministrilor mediului pe 16-17 iulie. Pentru această întâlnire o să-l avem uh, ca și gazdă, pe, uh, ca, ca și oaspete, îmi cer scuze, pe negociatorul șef pe tema schimbărilor climatice din China și pe uh, șeful um, Comitetului pentru Schimbările Climatice și Reforme și Shen Huan. Iar la Vilnius se, vor discuta, se va discuta și despre finanțarea resurselor naturale, despre biodiversitate și despre evaluarea riscului în ceea ce privește exploatarea gazului de șist. În timpul președinției lituaniene vom uh, încheia două acorduri internaționale, unul despre um, silvicultură și altul despre mercur și în ceea ce privește stocurile disponibile de păduri, vom încerca să facem eforturi uh, împreună cu toate statele membre pentru a putea obține un rezultat la cea de-a patra plenară a Comisiei Interguvernamentale pe tema aceasta și la conferința extraordinară a miniștrilor care va urma și ea după aceea. și sperăm ca la această conferință să se poată confirma rezultatele negocierilor. Trebuie să vă amintesc că Uniunea Europeană a luat inițiativa în ceea ce privește Convenția Mercurului și a fost pionier în timpul negocierilor uh, pe parcursul celor patru ani cât au durat aceste negocieri. Aș dori de asemenea să subliniez că este extrem de important să se organizeze din ze- uh, între 10 și 11 octombrie conferința diplomaților din Japonia. La această conferință se va semna Convenția de la Minamata cu privire la Mercur, pentru ca generațiile următoare să poată să trăiască într-un mediu fără Mercur, este esențial ca statele membre să semneze acest acord internațional uh, care este de mare importanță. Vom uh, încerca să coordonăm cât se poate de bine activitățile Uniunii Europene în legătură cu punerea în aplicare a deciziilor Rio plus 20 și pentru îmbunătățirea UNEP-ului. O pregătire adecvată a Uniunii Europene pentru forumul acesta de înalt nivel este extrem de importantă, mai ales la punerea în aplicare a acordurilor a conferinței ONU din 2012, Rio Plus, despre dezvoltarea durabilă. Acest for va fi uh, cel care va prelua leadership-ul politic în ceea ce privește uh, chestiunile de durabilitate. Iar problemele de actualitate de mediu vor uh, avea loc la întâlnirea statelor semnatare a protocolului de la Montreal cu privire la desertificare și despre biodiversitate. De asemenea, se va discuta aici despre ecosisteme și uh, se va discuta despre aceste subiecte și la uh, Comisia Permanentă a Convenției de la Berna. Stimați deputați în Parlamentul European, sunt absolut convins că numai dacă încercăm să atingem împreună aceste obiective, putem să ajungem la un succes și la bunăstare în sensul uh, statelor membre pe care le reprezentăm și pentru cetățeni. Nu există niciun dubiu asupra faptului că dialogul interinstituțional din următoarele șase luni va aduce cu sine multe posibilități bune pentru a învăța unii de la ceilalți și pentru a putea confirma încă o dată că suntem dependenți unii de ceilalți în acest uh, proces uh, al luării deciziilor la nivel european. În timpul președinției lituaniene voi face tot timpul eforturi pentru a mă de distanța de dumneavoastră la fel de mult cum cât vă distanțați dumneavoastră de telefoanele noastre mobile și de GPS-urile dumneavoastră. Vă voi sta la dispoziție pentru întrebări și pentru clarificări necesare și, domnule președinte, vă sunt și dumneavoastră la dispoziție și voi veni uh, la comisia dumneavoastră pentru a răspunde la toate întrebările dacă aveți nevoie de mine și dacă considerați că este bine. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări și, bineînțeles, pentru a asculta opiniile dumneavoastră și pozițiile dumneavoastră despre acele chestiuni prioritare pe care le-am menționat eu în introducere. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Avem deja o serie de persoane înscrise la cuvânt. Începem cu coordonatorii. Văd că Doamna Clas va începe, uh, ea este coordonator PPE și vicepreședinte, apoi doamna Linda McEvan, domnul Gerbrandi, Satu Hasi și Ana Rosbach. Aceasta este prima rundă de întrebări. Doamna Clas, vă rog, dacă se poate, două minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumim, domnule ministru. Având în vedere numărul tematicilor uh, abordate, va fi greu să respect două minute. V-ați referit la strategia referitoare la păduri și ați menționat competențele naționale în acest domeniu și doresc să vă amintesc de acest lucru că este foarte important să nu um, absolvim statele de responsabilitatea lor în acest sens. Echilibrul uh, de a, între economie și ecologie, acesta este uh, provocarea în fața căreia ne, af, ne, ne aflăm cu toții iar durabilitatea este esențială aici. Uh, v-ați referit la biocarburanți și la energiile regenerabile și la ILUC, um, schimbarea indirectă a utilizării terenurilor. Vom vota asupra acestui dosar în Comisia MV și în timpul președinției dumneavoastră se va negocia acest dosar. Tocmai acest uh, această schimbare indirectă a utilizării terenurilor nu mai poate fi negată, există. Și noi încercăm să găsim o cale să o măsurăm. Săptămâna trecută, oamenii de știință au spus că nu au găsit uh, un, un mod de a măsura acest lucru în mod cât se poate de exact. Și vă rog să rețineți acest lucru Uh, și anume faptul că trebuie să mai căutăm modurile corecte uh, de a măsura acest uh, fenomen. Și aș vrea să vă întreb cum doriți să acompaniați acest lucru în timpul președinției, astfel încât să ajungem la un bun rezultat și să avem o bază pe care să putem calcula situația actuală și apoi să Uh, putem trage concluziile corecte în urma unei revizuiri. Eu cred că încă nu avem aceste mijloace de a uh, măsura și vă rog um, să acompaniați acest proces de căutare. Mulțumesc, Linda McEvan, coordonator al grupului S&T. Mulțumesc, mulțumim, domnule ministru, pentru uh, imaginea cuprinzătoare pe care ne-ați oferit-o asupra muncii dumneavoastră. Însă știm că dacă vrem să cădem de acord asupra unor lucruri înainte de uh, alegeri, va trebui să găsim aceste acorduri în timpul președinției dumneavoastră. Deci suntem foarte motiva- motivați. Și asta nu pentru că vrem numai să încheiem dosare, ci și pentru că subiectele la care v-ați referit sunt foarte urgente. V-ați referit la schimbările climatice, pregătirea pentru Varșovia, de exemplu. Și mă întreb, cum credeți că va fi văzută Uniunea Europeană la nivel global în timpul pregătirii uh, de la Varșovia și a pregătirii marilor discuții, marilor negocieri ce vor începe la Paris. Doriți să... Mm, sper că puteți atinge în curând un uh, acord în Consiliu referitor la ETS dar uh, ce se întâmplă cu uh, schimbările climatice și obiectivele pentru 2020? Și apoi, tot în legătură cu schimbările climatice, emisiile uh, de la autovehicule. După cum știți, a atins un acord între Parlament, Parlament și Consiliu pe 24 iunie referitor la un acord cuprinzător privind reducerea emisiilor de CO2 de la automobile. Urma să fie uh, votat la Coreper pe 27 iunie, însă din cauza presiunii unor state membre, în principiu Germania, votul a fost anulat. Iar acum și din acest motiv președinția irlandeză nu a putut să încheie negocierile. Mai, a, va mai avea loc o reuniune Coreper pe 17 iulie, înainte de vacanță, și uh, Mă întreb ce se va întâmpla cu acest dosar. Va fi votat înainte de vară? Pentru că, de fapt, din punct de vedere tehnic, nimic nu împiedică acest dosar să progreseze. Și apoi am, acest dos, am putea negocia, am putea închide acest, încheia acest dosar și am avea ceva concret cu care să mergem la Varșovia. Mulțumesc, Linda. Urmează colegul Gerbanian Gerbrandi un vicepreședinte al comisiei noastre, de altfel. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule ministru Masuronis, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru angajamentul pe care l-ați arătat pentru atingerea unui acord pe multiple subiecte acoperite de această comisie. Și trebuie să vă spun că mm, mă bucur să pot lucra cu președinția lituaniană în uh, ideea atingerii unui acord pe aceste subiecte. V-ați referit la subiecte foarte importante, progrese pentru îmbunătățirea durabilității economiei noastre, de exemplu. Însă o altă direcție este și ea importantă, poate chiar mai importantă, și anume legă crearea unei legături între creșterea competitivității Uniunii Europe, uh, economiei Uniunii Europene și uh, durabilitatea. Citesc în primele aliniate ale priorităților președinției că doriți să vă concentrați asupra creșterii durabile. Aceasta este exact importanța la care, um, elementului la care mă refeream, legătura între competitivitate și durabilitate. Eu nu sunt foarte încrezător în acest domeniu. Europa pierde teren. Investițiile în tehnologiile ecologice um, pierd în preponderent, în, din pondere. Uh, Uh, uitați-vă la dosarul uh, sistemului de comercializare a certificatelor. Trebuie să găsim reforme structurale pentru a-l salva. Întrebarea mea către dumneavoastră este următoarea. Pe lângă ordinea de zi a Consiliului de Mediu, care sunt inițiativele la care vă gândiți în, pentru Consiliul European, pentru Consiliul Competitivitate, pentru domeniul economiei, pentru a îmbunătăți uh, durabilitatea? Pentru că aceasta este munca reală pe care trebuie să o facem, dincolo de ceea ce facem în propriul nostru domeniu. Aș fi curios să aflu care sunt inițiativele în celelalte domenii. Mulțumesc, Satu Hasi, coordonatoare din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului ministru Mazuronis pentru prezența sa alături de noi astăzi. Domnule ministru, ați uh, enumerat o listă întreagă de dosare. Uh, dosare uh, pentru care prima um, lectură a fost finalizată în Parlament. După cum spunea și Linda McEvan, nu mai avem mult timp să ducem la bun sfârșit aceste dosare în timpul acestei legislaturi. Deci, pentru noi ce ne interesează cel mai mult este nivelul de ambiție al președinției dumneavoastră. Știți probabil faptul că de multe ori um, experiențele ne-au arătat că micile țări um, reușesc să aibă președinții de foarte mare succes uh, ale Consiliului. De exemplu, de curând, uh, Irlanda, în plenul Parlamentului, a fost lăudată pentru modul în care s-au desfășurat lucrurile. Ciprul, la fel. Deci, ceea ce aș vrea să știu este care este nivelul dumneavoastră de hotărâre, de ambiție pentru a duce la bun sfârșit aceste uh, dosare care au fost, uh, pe, pentru care prima lectură s-a încheiat. Apoi, negocierile internaționale referitoare la schimbările climatice. A, și aici, nivelul de ambiție este esențial pentru noi. Știm foarte bine că președinția um, um, conferinței părților, să spunem așa, Um, nu va fi cea mai um, ambițioasă. Polonia nu este uh, o țară cunoscută pentru nivelul foarte ridicat al ambițiilor sale în acest domeniu. Și aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră referitor la ce puteți face în calitate de președinție pentru a face această conferință a părților să fie un succes. De asemenea, trebuie să vă spun că îmi doresc să se încheie la Consiliu cât mai repede uh, acordul dintre Parlament și Consiliu referitor la emisiile de CO2 ale automobilelor. Mulțumesc! Mulțumim, Satu Hasi. Ana Rosbach, acum, coordonatoare în numele ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit uh, în uh, comisia noastră, domnule ministru nu putem decât uh, să vă ținem pumnii pentru programul dumneavoastră uh, ambițios. Sper că veți putea încheia anumite dosare care sunt importante pentru noi. Și eu vin de la, dintr-un stat de la uh, țara, de la Marea Baltică și de aceea vă întreb ce facem cu această mare atât de poluată. Este una dintre cele mai poluate mări ale lumii. Și știți acest lucru la fel de bine ca și mine. Mm, oamenilor li se recomandă să nu mănânce prea mult pește gras din uh, această mare. Care este poziția dumneavoastră când este vorba de a lua măsuri împotriva acestei poluări? Există și alte state um, care sunt um, la această mare și care um, poluează multe, um, care deversează multe um, substanțe poluante în această mare. Apoi, um, în ceea ce privește birocrația, eu am probleme cu legislația de mediu. Adoptăm din ce în ce mai multe reglementări. Însă, la aplicare, lucrurile lasă foarte mult de dorit. În plus, uh, adoptăm din ce în ce mai multe legislații de mediu care se contrazic, de fapt. Nu ar fi momentul să facem curățenie în toată această um, adunare de reglementări uh, care, sunt, uh, care creează confuzie în rândul cetățenilor. Agricultorii, toți cei afectați de aceste um, prevederi um, nu, nu mai știu ce să facă cu ele. Ar trebui să facem uh, curățenie astfel încât oamenii să știe ce au de făcut. Ar fi frumos dacă ați face acest lucru în timpul președinției. Mulțumim, Ana Rosbach. Uh, cu acesta încheiem prima rundă de întrebări și am să vă dau cuvântul, domnule ministru, pentru răspunsuri. Aciulăbăi. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. Aș dori să încep cu întrebarea doamnei Clas referitor la strategia pădurilor și referitor la directiva ILUC. În acest domeniu este important următorul lucru. Când vorbim despre strategia despre păduri, este vorba de competența statelor membre. Și aici se cere intervenția statelor membre. Și trebuie să luăm în considerare acest lucru când căutăm soluțiile corespunzătoare. Directiva ILUC, în schimb, este una controversată. Este o directivă care prevede un procentaj de 5%, uh, ceea ce divizează statele membre. Pe de altă parte, statele membre înțeleg că trebuie căutată o soluție iar noi vom depune eforturi în acest sens. Vom încerca să ducem discuții și să căutăm soluții care să fie acceptabile atât pentru Consiliu cât și pentru Parlament. Și bineînțeles și pentru Comisie, deci pentru toate cele trei instituții. câteva elemente în ceea ce privește întrebarea doamnei Linda McEvan. Cum va fi văzută Europa la negocierile referitoare la schimbările climatice? Este o întrebare importantă, însă ceea ce este în acest moment cel mai important pentru noi, statele membre ale Uniunii Europene, este să găsim un numitor comun între noi, să găsim o viziune comună. Pentru că dacă nu, la Varșovia, la conferința părților, la 19-a conferință a părților, COP19, vom avea o poziție de negociere slabă. Și căutarea unui numitor comun sau găsirea lui va fi și mai dificilă. și căutarea unui numitor uh, comun uh, va fi cu atât mai dificilă pentru uh, pregătirea acordului ce urmează să fie negociat. Deci vom face eforturi pentru a putea găsi acest numitor comun pentru Varșovia. La Varșovia în sine vom căuta căi pentru ca în 2015 la Paris să putem să avem un uh, rezultat concret, un nou acord referitor la schimbările climatice care ar urma să intre în vigoare după 2020. În ceea ce privește emisiile de CO2 ale automobilelor. În situația de astăzi, vom uh, iniția consultări cu alte state membre Însă, deocamdată trebuie să clarificăm lucrurile dacă vom avea o majoritate pentru asta sau dacă nu, va avea, nu se va constitui o minoritate care să poată bloca dosarul. După ce vom fi verificat toate aceste lucruri, ne vom decide care vor fi pașii următori. Și asta indiferent de um, abordările fiecărui stat membru sau poziția fiecărui stat membru pe acest subiect. Iar apoi vom vedea dacă putem găsi un acord și în Consiliu. Domnul Gerbenian Gerbrandi s-a referit la durabilitatea și competitivitatea în Uniunea Europeană. Este o întrebare foarte importantă și cu implicații profunde. Pentru că nu este vorba numai de protecția mediului și de schimbările climatice. Din acest punct de vedere, au, sau pe acest subiect, au loc discuții în Consiliu. Când vorbim despre schimbările climatice, vorbim despre obiectivele noastre ambițioase, despre menținerea în același timp a competitivității noastre, despre consolidarea ei, atât în Consiliu, cât și în statele membre vom continua să discutăm despre asta. Însă, nu trebuie să uităm aceste aspecte foarte importante în timpul acestor discuții, și anume găsirea unor compromisuri când este vorba de perspectiva economică a Uniunii Europene. Referitor la întrebarea doamnei Satu Hasi, în primul rând, Aș dori să vă mulțumesc pentru încredere. Încrederea pe care o arătați micilor state membre. Ați spus că statele membre mai mici uh, uh, și-au dus uh, președințiile într-un mod foarte ambițios. Însă, întotdeauna o decizie necesită un acord, necesită o poziție comună. De aceea, um, în momentul în care ai obiective cât se poate de ambițioase, uh, trebuie să cauți și mm, compromisurile cele mai potrivite astfel încât uh, problema să fie soluționată în mod optim. Deci întotdeauna trebuie să căutăm aceste soluții optime dar și acordul între diferite uh, poziții ale statelor membre este o premisă pentru asta. M-am referit la calitatea aerului, la uh, biodiversitate, la iluc, la gazele fluorurate. M-am referit și la directiva FLECT. În toate aceste domenii vom încerca să obținem cât mai mult. Însă rămâne de văzut care vor fi compromisurile pe care vom reuși să le obținem. Doamnă Rosbach, s-a referit la poluarea Mării Baltice. Este un domeniu foarte important pentru noi și vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Și Lituania dă la Marea Baltică Și, drept urmare, cu siguranță vom aborda și acest uh, subiect uh, în timpul președinției noastre. Cel de-al patrulea forum anual ce va, lua, ce va avea loc în, la Vilnius în noiembrie, în 11-12 noiembrie, Avem uh, participanți la nivel înalt din Parlamentul European, din alte state. Um, am invitat foarte mulți reprezentanți, după cum spuneam. Am invitat și reprezentanții organizațiilor de mediu, și, bineînțeles, vor fi discutate și uh, aceste probleme ale poluării Mării Baltice. Vă mulțumesc încă o dată pentru întrebările dumneavoastră foarte interesante. Vielen Dank. Dar jeigu galima, pune Ana buvo uždavė klausimą dėl mūsų. Dacă îmi permiteți, doamna Ana Rosbach a vorbit despre continuitatea activităților noastre și încrederea pe care o are populația în acțiunile noastre. Bineînțeles că legislația și procesul legislativ trebuie să fie cât se poate de transparent, iar populația trebuie să fie implicată pe cât posibil în aceste procese legislative. Sperăm și încercăm uh, din răsputeri să avansăm cu acele proiecte legislative în direcția în care vă doriți dumneavoastră. Mulțumesc! Ah, ok. Gut. Äh, ich lese einmal die Kollegen vor, die sich... Äh, Vreau să citesc colegii care s-au înscris äh, pe lista de vorbitori. Jo Lein, Bas Eichhaut, Pavel Pock, dann Lubutjeska, die neue Kollegin, äh, Corinne Lepage, Justas Palaikis, Sophie Okuni. Habe ich jemand übersehen? Tarelli der Kollege Tattarella. Und damit würde ich dann auch die Re și astfel vom încheia și lista de vorbitori cu aceștia pe care i-am citit și vreau să îi dau cuvântul acum doamnei Morcunaite, vă rog. Uh, labai malonu, ministrė, matyti jūs ir pasveikinti čia. Mulțumesc, domnule președinte. Vă urez bun venit aici la Comisia pentru Mediu. Este extrem de plăcut faptul că ați vorbit în lituaniană și ați răspuns și în lituaniană la aceste, la aceste întrebări. Mă bucur că vom colabora foarte strâns în aceste șase luni după perioada foarte intensă de pregătire pe care am avut-o oricum împreună. Vorbim foarte des despre implicarea societății în procesele decizionale în legătură cu protecția mediului. Și aș vrea să menționez în acest context Convenția de la Arhus. În timpul președinției lituaniene var, vor fi făcuți pași care vor atinge de multe ori Convenția de la Arhus și vor avea legătură cu ea. O altă chestiune importantă este um, extracția de gaze de șist. Așteptăm în acest sens propunerile Comisiei, care ne-a anunțat că această propunere va fi înaintată probabil deja în iulie și aș vrea să vă întreb în acest context dacă știți ceva mai precis despre planurile Comisiei în acest sens, mai ales în ceea ce privește reglementarea extracției gazului de șist. Și dacă știți ceva și despre directiva cu privire la evaluarea riscurilor în legătură cu mediul. Poate că în următorul pas, în următoarea etapă, va trebui să ținem cont și de extracția gazului de șist în acest context. Mulțumesc! Un minut și 30 de secunde aveți, vă rog, pentru că altfel depășim foarte mult și avem și alte două puncte, mai avem și alți doi miniștri aici în vizită în această săptămână și un vot important astăzi. Deci vă rog, acum are domnul Bas Aicut cuvântul. Mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Aștept cu nerăbdare președinția dumneavoastră și să terminați dosarul pentru gazele fluorurate, pentru că sunt raportor pe această temă și sper ca până la sfârșitul anului să putem merge mai departe și să ne pregătim pentru Varșovia și, așa cum au spus și Statele Unite și China, și pentru ei gazele fluorurate sunt o prioritate. Deci cred că din perspectiva europeană ar trebui să luăm măsuri în această chestiune și să fim ambițioși. Poziția Parlamentului a fost deja adoptată în iunie, deci noi suntem pregătiți uh, de negocieri și sper ca președinția dumneavoastră să uh, ducă la o poziție clară din partea Consiliului pe această temă, o poziție la fel de ambițioasă ca a noastră. Câteva întrebări care au fost deja puse, dar pentru mine n-a fost foarte bine clarificat care este poziția dumneavoastră și ce veți face. Poate dacă veți fi mai preciși în legătură cu backloading-ul. Parlamentul a adoptat, domnul Grote a spus că este dispus să negocieze chiar în cursul verii, așa că putem uh, să ne așteptăm la opoziția Consiliului înainte de vară în al doilea rând, discuția pentru 2020. E clar că Parlamentul dorește trei obiective ce dorește Consiliul și ce va face președinția lituaniană pentru ca Consiliul să aibă o poziție foarte clară până la toamnă, pentru că trebuie să facem progrese foarte rapid pentru a ne menține poziția și la nivel internațional. Pentru că dacă Europa nu este pregătită la nivel internațional, atunci cine va fi? Și aș vrea să avem uh, un plan mai concret aici. Acum, în legătură, al treilea punct, în legătură cu dioxidul de carbon și autovehiculele, pentru că există deja un acord, singurul lucru este să se ajungă la un acord și în Coreper. Și atunci mă întreb dacă președinția noastră va arăta cu claritate că trebuie să avem un vot înaintea vacanței de vară la Coreper, pentru că uh, acordul este deja încheiat, Germania va avea uh, în curând alegeri uh, și trebuie să vedem dacă se rezolvă și această chestiune. Mulțumesc. Ok. Next speaker. Mulțumesc. Domnul Poc, acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, este o adevărată plăcere pentru noi să vă avem aici, pentru că țara dumneavoastră a fost, de fapt, și prima uh, țară pe care am vizitat-o după căderea cortinei de fier și mi-aduc aminte de natura frumoasă pe care o aveți. A fost uh, o idee bună să ne spuneți că uh, directiva pentru specii uh, invazive va deveni o prioritate pentru dumneavoastră. Acum uh, deja s-au prelungit uh, așteptările noastre cu un an și propunerea din partea Comisiei nu a venit aici la Parlament. Președinția dumneavoastră poate va grăbi un pic acest proces și cred că aveți probleme serioase și uh, cu și la dumneavoastră acasă, așa cum se întâmplă și la noi. Dacă dorim să discutăm această chestiune în cadrul președinției dumneavoastră, atunci Comisia ar trebui să prezinte un proiect Parlamentului cât mai repede cu putință. Domnul Potorșnic ne-a promis acest lucru în urmă cu câteva luni, dar de atunci nu s-a întâmplat nimic, așa că mă întreb dacă puteți face presiuni pentru a face progrese în acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc și aș vrea să salut între timp acum o grupă de vizitatori care a venit la noi în comisie. La, în ultimul rând, doamnele și domnii din spate sunt uh, fermieri din uh, regiunea Tur, care sunt aici la noi, din partea lui Sofie Oconi, care uh, au venit să viziteze Parlamentul. Bine ați venit la noi în comisie. Trecem mai departe acum și cuvântul îl are acum Doamna Lubaceva. Господин председател, преди Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să urez succes președinției lituaniene. Sper ca eforturile comune ale Parlamentului și ale Consiliului să ne aducă la progrese în domeniul mediului în general. Și pentru a face acest lucru în toate deciziile și dosarele care trebuie încheiate. Domnule ministru, ați spus că una dintre prioritățile dumneavoastră este directiva referitoare la transportul de deșeuri și deșeurile în general. Aș vrea să subliniez aici o altă uh, subcategorie a acestei probleme a deșeurilor și anume deșeurile pe mări uh, și în apa mării și ce se întâmplă în acest domeniu. Cred că este o problemă foarte serioasă și aceasta are de-a face cu um, condiția generală în care se află mediul la ora actuală. Eu uh, m-am născut în Bulgaria. Bulgaria are ieșire la Marea Neagră și uh, Marea Neagră este o parte a frontierei externe a Uniunii Europene. Aș vrea să știu de aceea ce veți face pentru a spori eforturile președinției dumneavoastră în domeniul deșeurilor uh, în apa mării. Cum veți monitoriza situația acestor deșeuri, cum veți prelucra datele statistice și ce fel de controle veți face? Știm cu toții că mările reprezintă uh, un, o platformă de dezvoltare economică, există porturi importante și turismul este foarte prezent. Uh, de aceea, pentru a putea asigura o creștere economică puternică, avem nevoie de un adevărat echilibru în acest domeniu și soluții foarte stricte din punct de vedere al legislației. Mulțumesc și acum doamna Corin Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, și domnului ministru pentru prezența dumnealui aici, în această dimineață. Un prim punct. Ar trebui să reamintim importanța votului asupra acordului pentru vehicule. Nu există niciun motiv pentru a da înapoi, deci avem nevoie de o poziție foarte fermă la Consiliu. În al doilea rând, pentru a reveni la problema pusă de doamna clasă în legătură cu ILUC și biocarburanți. Eu sunt raportor la Parlament pentru acest text. Vom vota mâine la ENVI acest document și n-am înțeles prea bine, domnule ministru, acea aluzie la creșterea cu 5% a suprafețelor forestiere. Poate n-am înțeles bine ceea ce vroiați să ne spuneți. Am notat într-adevăr și țin cont de interesul dumneavoastră față de directiva ILUC Trebuie să ținem cont de acest lucru și aș vrea să știu dacă veți susține o cerere pe care am făcut-o noi în privința metodologiei și a studiilor de impact pentru ecocarburanții de a doua generație, pentru ca alegerile noastre să fie cele bune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Justas Palakis, acum. Mulțumesc, domnule președinte, Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. Este o mare bucurie pentru noi să vă putem saluta la comisia noastră. Aș vrea să le amintesc colegilor că Ministerul Mediului din Lituania a fost criticat foarte aspru pentru că pentru anumite fapte din trecut, dar acum este unul dintre ministerele care este lăudat foarte bine, mult și uh, credibilitatea la popor, populație a crescut pentru că, în primul rând, s-a, uh, Ministerul a participat la programul de renovare a blocurilor uh, de locuințe, ceea ce este extrem de important pentru crearea de locuri de muncă și pentru dezvoltarea economică. Aș vrea să vă întreb în ce măsură dumneavoastră ați folosit experiența altor state membre la punerea în aplicare a acestui program de renovare și uh, de reabilitare a blocurilor și care sunt uh, propunerile pe care le-ați putea face către alte state membre. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum are cuvântul Sofie Oconi. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că ați dat bun venit uh, grupului pe care l-am invitat aici, care prin această vizită la Parlament se apropie de munca Parlamentului. E vorba aici de aleși uh, la nivel uh, local, de agricultori, de asemenea jurnaliști. Le mulțumesc pentru prezența lor aici. Domnule ministru, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența uh, aici la comisia noastră. Aș vrea să vă întreb în legătură cu o chestiune foarte delicată. În Europa, la Parlament și în general se vorbește despre gazele de șist. Țara dumneavoastră, Lituania, s-a gândit la posibilitatea de a diversifica resursele energetice și se pare că în subsolul dumneavoastră aveți uh, zăcăminte de gaze de șist destul de importante care ar putea satisface nevoile energetice pe o perioadă de aproximativ 30 uh, de ani, ceea ce în ziua de astăzi pare destul de interesant. Aceste zăcăminte importante s-ar afla, se pare, într-o zonă favorabilă investițiilor și se pare de asemenea că ați început, ați inițiat deja uh, explorări în regiunea respectivă. După cum vă spuneam, opinia publică este divizată pe această temă și opinia publică și noi uh, uh, suntem îngrijorați în legătură cu uh, fracturația hidraulică, invadarea uh, pânzelor freatice și vreau să vă întreb care este poziția guvernului dumneavoastră în această chestiune atât de delicată. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Tatarela are cuvântul acum. Signor Ministro, benvenuto. Domnule ministru, bun venit în comisia noastră și uh, vă urez dumneavoastră și președinției lituaniene să aveți multe succese în ceea ce întreprindeți și în proiectele noastre, dar aș vrea să supun uh, atenției noastre o problemă Domnule ministru, vreau să vă supun atenției o problemă destul de simplă, însă. Dosarul care se referă la emisiile de dioxid de carbon din vehiculele, autovehiculele comerciale, acest uh, dosar este cât se poate de bun, cred eu, până acum și cât se poate de necontestat. Negocierile au fost încheiate sub președinția irlandeză, dacă nu mă înșel. Deci, nu aș vedea, sincer, niciun motiv pentru care acest dosar nu ar trebui să poată fi adoptat în reuniunea următoare a Consiliului din, 20, din 17 iulie. Aș vrea doar să mă asigur că așa este. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule ministru, îmi da. Mulțumesc. Am ajuns la finalul listei vorbitorilor. Într-adevăr, mai mulți au pus întrebare, întrebarea cu privire la dioxidul de carbon, emisiile de dioxid de carbon la mașinile personale, dar și la vehiculele comerciale. Cred că noi, instituțiile Uniunii Europene și reprezentanți politici, suntem întotdeauna uh, Um, foarte inspirați dacă încercăm să stabilim clar condiții de cadru pentru ca toată lumea să știe la ce să se aștepte și de aceea sunt foarte interesat să văd când se mișcă în fine și Consiliul. Poate că ați putea să ne spuneți câteva lucruri mai clare în această privință, domnule ministru. Aveți cuvântul acum în final. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. Mulțumesc tuturor deputaților care au adresat întrebări. Mă bucur foarte mult să vă pot răspunde la toate aceste întrebări și aș vrea să-l întreb pe președinte dacă nu ar fi bine eventual să planificăm deja o următoare întâlnire. Toate aceste întrebări sunt extrem de interesante, sunt importante și este evident că la dezbaterea acestor chestiuni uh, va trebui să ne bazăm pe colaborare pe următoarele șase luni. Mulțumesc foarte mult uh, celor care m-au întrebat despre Convenția de la Arhus și despre gazele de șist. Dar și acum aș vrea să răspund mai întâi în legătură cu Convenția de la Arhus. Această întrebare este din ce în ce mai actuală în ziua de astăzi. Comisia a făcut mai multe propuneri în 2003, dar care nu și-au găsit nicio susținere atunci. Implicarea societății este foarte importantă și trebuie să fie poate mai proactivă. Premisa însă pentru acest lucru este ca și Comisia să-și verifice din nou propunerile și dacă le va reînainta aceste propuneri, atunci ele vor trebui dezbătute ca atare. La ora actuală însă nu avem noi propuneri din partea Comisiei. În legătură cu gazele de șist, foarte mulți deputați au luat cuvântul pe această temă. Este o temă foarte sensibilă. Și aș vrea să vă spun că înainte de președinția noastră m-am întâlnit cu miniștrii din toate statele membre pentru a pune această întrebare pe larg. E vorba de o întrebare foarte complicată pentru că, pe de o parte, există o componentă economică care este esențială. Se asigură o independență energetică, de exemplu, în Statele Unite. După extracția gazelor de șist, ga prețurile la energie au putut scădea foarte mult. Pe de altă parte, însă, avem de-a face și în această problemă cu aspecte de mediu foarte grave, pentru că nu considerăm că cunoaștem în momentul de față toate consecințele asupra mediului și trebuie evitate oricum consecințele care sunt deja cunoscute, consecințele negative. Iată de ce pe agenda reuniunii informale de pe 16-17 iulie am uh, plasat, uh, bineînțeles, problema gazului de șist. Sperăm ca această discuție din cadrul reuniunii informale să permită și Comisiei să își elaboreze o poziție fermă pe care să ne putem baza din toamna următoare. În ceea ce privește sondarea posibilității de a extrage gaz de șist din șlite, e vorba de o licitație publică care a fost deja lansată în acest sens și noi suntem interesați ca respectiva întreprindere să respecte toate cerințele de mediu. Bineînțeles că vom uh, face o consultare publică pentru a vedea dacă opinia publică este de acord și abia după aceea vom uh, face pași concreți. Propunerea noastră este extrem de grijulie și de prevăzătoare și vom uh, avea întotdeauna un ochi atent asupra tuturor aspectelor. Domnul Bas Eichhut, m-ați întrebat despre gazele orurate. Bineînțeles, uh, vrem să continuăm activitatea deja începută de către predecesorii noștri, mai ales de către Irlanda. Aceste proiecte legislative sunt foarte importante la nivel internațional pentru că există o legătură și cu protocolul de la Montreal. Și noi vom încerca să răspundem activ la această întrebare pentru că e vorba de una din prioritățile esențiale ale președinției, președinției noastre. Când vorbim de backloading, de exemplu, acesta este de mare actualitate după votul din Parlament. și după elaborarea poziției tuturor instituțiilor competente. Vom uh, continua cu activitatea în grupul de lucru după ce am sondat mai întâi care este poziția statelor membre și bineînțeles că vom face tot posibilul pentru ca să se facă progrese și în acest domeniu, astfel încât negocierile cu Parlamentul să fie preluate cât se poate de repede. Reluate, îmi cer scuze. Trebuie, deci, să revenim mai întâi la grupul de lucru cu acest dosar Trebuie să sondăm mai întâi opinia statelor membre și bineînțeles că nu o să ne dăm înlături de la eforturi în acest domeniu. Emisiile de dioxid de carbon de la um, mașinile personale și de la mașinile utilitare ușoare. Mai mulți deputați au dorit să ne afle poziția pe această temă. Noi vrem mai întâi să vedem care este starea de fapt la Consiliu. Și după cum spuneam și înainte, planificăm pe 17 iulie, în timpul reuniunii Coreper, să purtăm o discuție pe această temă pentru ca să clarificăm pozițiile tuturor și pentru a vedea cum sunt împărțite opiniile la Consiliu. Noi, ca stat care deține președinția prin rotația Uniunii Europene, vom face toate eforturile pentru ca acest uh, subiect să fie tratat și pentru aceasta avem însă nevoie de acordul statelor membre mai întâi. politica în domeniul schimbărilor climatice și politicii energetice până în 2030. Aici Comisia a lansat Cartea Verde despre strategia până în 2030, care a fost deja înaintată, această Carte Verde. Lituania va pregăti consilieri și consultări publice pentru strategia până în 2030. Și în acest context vom avea și Uh, mai multe întâlniri cu privire la uh, strategia energetică și cu miniștrii uh, de, pentru energie. Deci, repet din nou, Lituania va organiza consultări publice implicând reprezentanții politici și pentru a prezenta strategia la nivelul grupului de lucru la, uh, la Consiliul de Ministri. În ceea ce privește speciile invazive, E vorba de un dosar foarte important și vă mulțumesc foarte mult uh, pentru această întrebare. Pentru a păstra biodiversitatea biologică a speciilor în uh, pe continentul nostru, trebuie să respectăm aceste convenții și vom uh, face eforturi pentru a ne ocupa de acest subiect. Colega noastră din Bulgaria a întrebat despre deșeurile din uh, mări și din fluvii. În timpul prânzului am discutat despre poluarea în Marea Neagră. Și în timpul acestor discuții s-au uh, menționat multe puncte importante. Bineînțeles că problema deșeurilor din Marea Neagră trebuie rezolvată cât de repede. În 2014, când se va face revizuirea directivei deșeurilor, Iar în legătură cu poziția fermă despre emisiile din uh, vehiculele utilitare ușoare, vom avea cu siguranță o abordare cât se poate de strictă, dar și uh, de flexibilă. Aceasta este o premiză pentru a ajunge la un rezultat uh, acceptabil. Suntem foarte ambițioși, suntem și foarte curajoși însă și bineînțeles că avem nevoie de o flexibilitate pentru ca să putem ajunge la rezultate concrete. În legătură cu directiva ILUC, vom uh, face eforturi pentru a găsi o soluție durabilă. Există propuneri diferite în acest sens, dar vom uh, încerca să găsim o soluție care să reflecte poziția tuturor uh, instituțiilor și care să apropie cele trei poziții. Noi urmărim uh, discuțiile pe această temă și discuțiile pe tema directivei aferente și sperăm că votul din comisia dumneavoastră va fi unul pozitiv. Îl așteptăm cu mare interes. Bineînțeles că discuțiile din, de la Consiliu vor continua și vom încerca să găsim uh, o soluție acceptabilă pentru ca să putem uh, aduce în final rezultate concrete. Mulțumesc colegului Paletski pentru cuvintele de bun venit și pentru întrebarea cu privire la reabilitarea blocurilor. Această reabilitare a blocurilor de locuințe este o chestiune economică, este o chestiune care are legătură cu economia de energie ne-am uh, depărtat, cred eu, de punctul acela mort în care ne aflam până acum. Am folosit experiența Germaniei și altor state membre, care a fost foarte utilă. Am analizat toate prourile și contraurile diferitelor metode și, bineînțeles, că putem să punem la dispoziție experiența noastră cu altor state membre dacă există această dorință. Sofie m-a întrebat despre gazul de șist și despre perspectivele de extracție a gazului de șist din Lituania. Cred că în mare am menționat deja că se poartă deja discuții cu societatea civilă, dar pentru a putea avea obiective economice și de mediu, e nevoie de o discuție în cadrul opiniei publice, de comun acord cu toți uh, participanții, cu toate mm, persoanele implicate și facem eforturi în acest sens, iar în timpul președinției noastre vom uh, încerca la nivel informal să revenim la acest subiect și să căutăm uh, cele mai bune soluții. Tatarella. Tatarella. Ați proșolă, Domnul Tatarella. Îmi cer scuze dacă nu vă um, um, pronunț corect uh, numele. Um, emisiile de CO2 ale autovehiculelor ușoare. Pentru a găsi, pentru a împiedica um, rezultate neașteptate, eventual nedorite, cred că ar trebui să uh, ne așezăm la masa negocierilor în Consiliu și să căutăm uh, soluții inteligente. În calitate de președinție vom încerca tocmai astfel de soluții să găsim, însă pentru asta avem nevoie, bineînțeles, și de uh, un nivel de Uh, acord între statele membre, dar împreună cu Parlamentul și Comisia sper că vom atinge toate obiectivele. Vă mulțumesc încă o dată pentru întrebările dumneavoastră și aș dori să mulțumesc anticipat, să vă mulțumesc anticipat pentru susținerea dumneavoastră și pentru cooperarea dumneavoastră pentru că numai împreună putem să ne atingem obiectivele și numai așa putem crea o Europa mai frumoasă și cu mai multă bunăstare. Mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru, pentru prezentare și pentru faptul că ați răspuns în detaliu la întrebări, chiar dacă um, vi s-au pus multiple întrebări referitor la emisiile de CO2 ale automobilelor. Știu că nu depinde numai de dumneavoastră. Știu și că uh, președinția irlandeză avea un mandat uh, cu unanimitate. Um, însă, însă um, știu că lucrurile pot fi dificile. Eu sper că se va găsi un acord cât se poate de repede, pentru că altfel nu pot decât să spun că acest dosar are consecințe și pentru alte triloguri. Nu vom fi uh, dispuși ca dosare să fie puse sub semnul întrebării de către un, unul sau două state membre. Uh, nu va mai fi ușor să repunem sub semnul întrebării anumite dosare odată ce am găsit un acord. Uh, noi nu vom mai accepta asta. Deci vă rog, discutați cu colegii din Consiliu, uh, găsiți o soluție, pentru că dacă nu, încrederea între instituții va fi afectată. În momentul în care uh, cădem asupra unui acord care la 24 de ore sau 48 de ore este considerat ca nemai fiind valabil, asta subminează încrederea între instituții. Vă urez mult succes, rezistență pentru următoarele șase luni perseverență, dar și un pic de noroc. Noi uh, ne punem multe speranțe în președinția dumneavoastră, pentru că după aceste șase luni, la un moment dat, se va închide ușa, nu vom mai avea timp să adoptăm uh, legislație. Deci, de dumneavoastră de, depinde să ducem la bun sfârșit cât se poate de multe dosare, astfel încât aceste legislații să-și găsească Uh, drumul înspre monitorul oficial. Și bineînțeles, asta va arăta că Europa este funcțională, că poate lucra și că poate face lucruri bune. Deci aveți o foarte mare răspundere în acest uh, domeniu. Vă urăm mult succes! Ačiū, gerbiamas uh, pirmininkė, mes tikrai prižadame kad energingai stengsime. Mulțumesc, domnule președinte. Vă promitem că vom face tot ce putem pentru a găsi soluții, inclusiv în ceea ce privește emisiile de CO2 și vom uh, încerca să căutăm un rezultat cât mai bun, dar și acordul între cele trei instituții. Acordul și cooperarea sunt cele mai importante elemente. În calitate de președinție a Uniunii Europene, vom face tot ce ne stă în putință în acest domeniu. So, es geht gleich mit warmen Worten von der Kollegin Ruth behrendt weiter hier. Bun, uh, trecem, cu următorul, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, dar va trebui să-l, am, să amânăm pentru că doamna Iuta Haug este într-o altă reuniune. Continuăm la ora 11 cu vizita domnului ministru al, ministru al agriculturii. Doamna Iuta Haug este în uh, echipa de negociere referitoare la, la cadrul financiar multianual. Deci trebuie să uh, suspendăm uh, reuniunea până la 11. Și da, după amiază ne revedem la votul pentru tutun. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch darum, die Plätze so langsam, so langsam wieder einzunehmen. Dragi colegi, aș vrea să vă rog să luați loc și să începem din nou cu punctul 5 uh, de pe ordinea de zi. Vreau să îl salut printre noi pe ministrul lituanian al agriculturii, domnul profesor Vigilius Iucna Bine ați venit la noi în comisie și vom începe acum cu prezentarea dumneavoastră și după aceea vor urma coordonatorii și colegii uh, care s-au înscris la cuvânt. Avem de discutat multe puncte, avem uh, pachetul reformei agriculturii uh, și reformei PAC. În momentul de față, pe masa de negociere, există un acord politic deja pe această uh, temă, însă mai există și uh, toată uh, problema legată de etichetarea alimentelor și de um, lanțul alimentar. Aceasta este o temă permanentă la noi în comisie. Avem un raport uh, care este în prelucrare în momentul de față, raportul doamnei Sofie Oconi și în acest raport se discută despre uh, ce facem cu etichetarea cărnii? Cum ne asigurăm uh, de calitatea cărnii pe viitor? Mă bucur uh, să putem avea un, o propunere în curând uh, cu privire la carne și sperăm că în curând să putem avea un rezultat. Există deja anumite declarații de intenție din partea Comisiei Dar uh, există o temere că toate promisiunile făcute până acum să nu fie cumva cecuri în alb. Deci avem nevoie de reguli foarte clare în ceea ce privește carnea clon, uh, animale de la animalele clonate. Aș vrea să vă dau cuvântul, domnule ministru, acum pentru ca să vă faceți prezentarea și după aceea vom uh, pune întrebările din partea noastră. Domnule ministru, aveți cuvântul. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai Europos. Domnule președinte, stimați deputați, stimați reprezentanți ai Comisiei, doamnelor și domnilor, Lituania, pentru prima dată în istoria sa, preia președinția Uniunii Europene, iar eu am onoarea să vă prezint prioritățile acestei președinții în fața dumneavoastră, în domeniul uh, competenței uh, comisiei dumneavoastră. Președinția Uniunii Europene, uh, Uniunea 28 de state membre de la 1 iulie, este o provocare pentru țara mea, însă în același timp este o oportunitate, o oportunitate de a arăta că și o mică țară uh, poate să soluționeze probleme actuale în mod eficace. Președinția este o mare răspundere și suntem dispuși uh, să ne asumăm această responsabilitate. Vom încerca să fim un um, intermediar uh, onest, uh, să asigurăm continuitatea și să includem toți, toți partenerii în, în discuții. Obiectivul nostru este să avem o prezenție eficientă și bazată pe rezultate și să avem un uh, obiectiv general al unei Europe credibile, deschise și cu creștere. În calitate de președinte al Consiliului, voi uh, coopera în mod constructiv cu dumneavoastră colegiuitori și împreună cu dumneavoastră voi încerca să obțin rezultate cât se poate de bune pentru cetățenii europeni. Aș dori să-i mulțumesc domnului Mazuroni, Mazuronis și să repet ceea ce a spus și dumnealui, că prioritatea președinției lituaniene este crearea unei Europe credibile, deschise și cu creștere. Acest lucru înseamnă promovarea stabilității financiare, creșterea economică și ocupare, mai ales în rândul tinerilor, consolidarea pieței unice, dar și uh, protecția uh, securității la nivel regional. Preluăm președinția în mod responsabil în toate domeniile uh, politice ale Uniunii Europene și vom uh, încerca să lucrăm la decizii importante cu obiectivul de a atinge progrese semnificative. Aș dori să mă refer la aspectele cele mai importante din domeniul meu de competență. Lituania preia președinția într-un moment important în care se fac uh, pregătiri pentru uh, noul cadru financiar multianual și urmează să se ia decizii foarte importante. Nu ar trebui însă să, ob- să uităm obiectivul principal, și anume promovarea unei agriculturi durabile, inovatoare, um, pentru Uniunea Europeană, o agricultură și un, um, un domeniu al pescuitului similar. Acum câteva săptămâni s-a ajuns la un acord referitor la reforma politicii agricole comune. Obiectivul nostru este ca lucrările ce țin de uh, adoptarea și punerea în practică a reformei PAC să fie duse la bun sfârșit uh, în timp util. Vom acorda cea mai mare atenție propunerilor referitoare la prevederi, uh, de, prevederi tranzitorii în, uh, din reforma PAC. Aceste prevederi ar trebui să asigure o trecere cât se poate de ușoară de la uh, fosta PAC la noua politică agricolă comună. În ceea ce privește reforma politicii comune în domeniul pescuitului, atenția noastră se va concentra asupra finalizării uh, lucrărilor și asupra uh, începerii procedurii de aplicare. Acordul politic referitor la politica comună de pescuit și referitor la organizarea comună a pieței în ceea ce privește uh, Uh, produsele uh, provenite din pescuit și din acvacultură a fost uh, atins sub președinția irlandeză. Acum va trebui să discutăm despre Fondul European Maritim și pentru Pescuit. Din acest fond, în 2014-2020, ar urma să se financeze aplicarea um, următoare, urmă, următoare politicii comune de uh, pescuit. În ceea ce privește siguranța alimentară, uh, sănătatea animalelor și plantelor, doresc să felicit Comisia pentru o propunere foarte importantă referitor la lanțul uh, alimentar. Acesta se referă la sănătatea animalelor și a plantelor, uh, siguranța alimentară, dar și controle și finanțarea mijloacelor și măsurilor necesare în acest domeniu o bună legiferare în acest uh, domeniu, aplicarea legislației și controlul sunt foarte importante dacă dorim să păstrăm uh, încrederea consumatorilor și a partenerilor noștri comerciali. Și aceste elemente sunt foarte importante și pentru durabilitate în sectorul uh, alimentar. În Uniunea Europeană avem cele mai stricte standarde pentru siguranța alimentelor Însă, în, ultimele, în ultima perioadă, au existat crize um, și scandaluri, um, fraudă, etichetare frauduloasă, dar și um, boli în rândul um, în domeniul animal. Deci acest domeniu ar trebui să fie actualizat. La ora actuală avem 70 de acte normative referitoare la uh, lanțul alimentar noua propunere a Comisiei va reduce toate aceste acte normative la 5. Mă refer la regulamentele referitoare la sănătatea animalelor, sănătatea plantelor, apoi producția um, semințelor și a materialului uh, de înmulțire a plantelor, apoi uh, lanțul alimentar și referitor la furaj, dar și domeni, cadrul uh, financiar uh, pentru toate aceste domenii. Am să mă refer la fiecare dintre aceste regulamente. Noua propunere referitoare la, la sănătatea animală va încerca să reglementeze mai bine domeniul sănătății anim, animale în, dom în Uniunea Europeană. principiul pe care îl aplicăm este că mai bine previi decât să tratezi. Și încercăm pe această bază să creăm standarde mai bune și un sistem comun care să ajute la combaterea bolilor, la detectarea și combaterea și controlul bolilor și uh, împiedicarea răspândirii acestora. Apoi, în ceea ce privește sănătatea plantelor. Aici creăm noi prevederi referitor la uh, comerțul cu plante, dar și referitor la uh, combaterea uh, dăunătorilor. Regulamentul refer referitor la producția și uh, Uh, marc și vânzarea materialului uh, de reprodu- reproductiv pentru animale. Aici uh, încercăm să simplificăm regulile pentru punerea pe piață a semințelor și a acestor materiale. Este vorba de producție de semințe, păduri, dar și de progres științific în acest domeniu. Un pachet, o, o parte importantă a acestui pachet este uh, prevederea referitoare la controlele în domeniul um, um, furajelor și în domeniul alimentar. Încercăm să simplificăm sistemul de controle, să îl uh, armonizăm și este un sistem care va fi obligatoriu pentru toate statele membre. Dorim să recâștigăm încrederea în toate etapele uh, producției alimentare și de furaje. Ultima propunere din acest uh, pachet este propunerea pentru un regulament referitor la uh, administrarea, gestionarea uh, financiară în aceste domenii, uh, lanțul alimentar, sănătatea animală și a plantelor, dar și în domeniul semințelor. În, uh, și asta pentru perioada 2014-2020. Este vorba de finanțarea programelor naționale, ce ar urma să fie asigurată prin această propunere. În plus, se, această propunere ne-ar permite să acționăm în momente de criză. În ceea ce privește gestionarea cheltuielilor, vom uh, continua munca începută de către colegii irlandezi. Această propunere a fost uh, a venit uh, o lună mai târziu decât celelalte părți ale pachetului. Am primit uh, propunerea doar în iunie acestui an. Înțelegem că trebuie să tratăm acest, uh, acest dosar cât se poate de rapid, de aceea vom încerca să atingem un acord politic cât se poate de repede și sperăm că dumneavoastră uh, deputații din această comisie ne veți, uh, ne veți susține în acest sens. Referitor la directiva privind mierea, încercând să, încercăm să continuăm uh, lucrările începute de președinția irlandeză. Această directivă încearcă să califice polenul ca un um, ca o componentă naturală a mierii și nu ca un ingredient. Um, îmi dau seama că acest aspect este important um, și că este important și pentru comisia dumneavoastră. Știu că există o că ați solicitat o evaluare a impactului în acest domeniu. Așteptăm uh, rezultatele acestei evaluări. Apoi vom începe uh, negocierile interinstituționale. În ceea ce privește alte propuneri ale Comisiei Europene, încercăm să începem negocierile și să progresăm în domeniul um, medicamentelor, în domeniul veterinar, apoi uh, furaje uh, și furaje combinate cu, medic uh, cu medicamente, pachetul referitor la igienă, aspecte zootehnice și ce ține creșterea animalelor, dar și uh, prevederi referitoare la clonare pentru producția de alimente. De asemenea, vom lucra la propunerea uh, referitoare la informarea și promovarea produselor agricole și vom încerca să progresăm uh, în acest domeniu. Suntem de părere că această propunere consolidează rolul uh, organizațiilor de producători și că deschide noi posibilități, mai ales în domeniul legumelor și fructelor. De asemenea, vom încerca să continuăm uh, negocierile în ceea ce privește prevederile în domeniul fructelor și legumelor. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, V-am prezentat prioritățile principale ale președinției lituaniene în domeniul agricol și al pescuitului. După cum vedeți, am abordat uh, multe probleme actuale pe care, pentru care trebuie să găsim o soluție comună. Anul 2013 este anul european al cetățenilor și trebuie să nu uităm responsabilitatea pe care o avem față de cetățeni. Și asta înseamnă că trebuie să cooperăm pentru a obține cele mai bune posi rezultate posibile. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule ministru. Începem cu runda coordonatorilor. Începe Linda McEvan. Keine. Ah, Dagmar Roth-Behrendt. Înainte de aceasta, doamna Rodberend. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Ne-ați prezentat foarte multe din uh, intențiile dumneavoastră. Poate că ați putea să-mi spuneți și în ce măsură ați făcut progrese în diferitele grupuri de lucru, pentru că o jumătate de an nu este o perioadă foarte lungă și tot ceea ce ne-ați enumerat dumneavoastră aici în introducere nu veți putea cu siguranță să îndepliniți. Nu am nevoie să am o bilă de sticlă pentru ca să știu acest lucru. Poate puteți să ne spuneți care este cu adevărat prioritatea dumneavoastră, care sunt accentele pe care vreți să le puneți și ce dosare doriți să încheiați. Și apoi um, mai vreau să mai spun uh, câte ceva despre alte puncte. În primul rând ați uh, spus câte ceva despre propunerea cu privire la clonarea animalelor, așa cum a spus și președintele în discursul său introductiv. Dar nu ați intrat prea mult în detalii despre acest subiect. Știm că Comisia, în momentul de față, este obligată deja de mai mult timp să înainteze o propunere. Guvernul american a publicat pe pagina sa de internet uh, că, de fapt, Comisia nu are intenția să facă acest lucru pentru că în cadrul acordului de liber schimb cu Statele Unite nu trebuie să existe un astfel de acord pe clonarea animalelor. Deci poate că dumneavoastră ne puteți spune din cunoștințele pe care le dețineți dumneavoastră dacă sunteți de părere că va veni sau nu o propunere din partea Comisiei. Apoi aș vrea să știu de asemenea din partea dumneavoastră dacă sunteți de acord cu părerea Parlamentului că produsele de pe urma animalelor clonate trebuie să fie etichetate ca atare dacă ajung pe piață pentru ca consumatorii să decidă singuri dacă vor să cumpere produse de la animale clonate și dacă vor să le consume. Apoi ați vorbit despre controlele la furaje și controlele alimentare. Uh, avem controlul alimentare deja de mai mult timp, există reguli pentru acest domeniu și nu e nimic nou în acest sens. Însă, din păcate, statele membre aceste reguli nu sunt aplicate și nu sunt respectate. Aceasta este, de fapt, adevărata noastră problemă, mai ales în ceea ce privește controlul la furaje. Deja de la boala vacine bune și de 16 ani, de fapt, există deja controluri cu privire la, la furaje, însă, din păcate, aproape niciun stat membru și, în orice caz, foarte diferit se pun în aplicare legile respective. Sunt convinsă că în Lituania totul este model, însă cunosc foarte multe țări în care aceste controle nu sunt model. Deci poate că dumneavoastră veți face eforturi în Consiliu pentru ca lumea să se uită puțin în oglindă și să constate ce face fiecare la el acasă. Nu servește la nimic să faci o legislație mai bună dacă în statele membre nu se respectă aceasta. Și dacă nu sunt gata să consume, să cheltuiască bani pentru inspectorii, inspectorii uh, de alimentar și pentru ca să facă aceste controluri, nici nu servește nimic, la nimic să avem o legislație. În ceea ce privește controlul uh, cu privire la uh, semințe și uh, um, la uh, controlul cu privire la culturi, ne-ați spus uh, că atât agricultura biologică, precum și fermierii mici și fermele mici, sunt extrem de importante pentru dumneavoastră. Aș vrea să știu dacă vă puteți asigura ca la negocierile pe această temă să fie foarte clar că în continuare trebuie să în, în ceea ce privește ex, schimbul de uh, semințe și pentru culturi trebuie să fie permis un schimb liber între fermieri și sper ca să nu existe o discriminare pe, a uh, soiurilor biologice așa cum uh, se întâmplă în momentul de față. Aș mai avea și o altă listă foarte lungă din ceea ce a spus dumneavoastră, pentru că propunerea comisiei în multe puncte nu este deloc clară și de multe ori nu este în folosul uh, fermierilor mici din Italia, din Germania și din alte țări. Acestea au fost cele trei complexe de întrebări pe care vreau să vi le pun, dar poate că îmi puteți răspunde la ele, aș mai avea și altele, dar aș vrea un răspuns mai întâi la acestea. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Esther de Lange, din partea PPE-ului, dorește să reprezinte coordonatorii, vă rog. First of all, I have to... Mulțumesc. În primul rând, vreau să-mi cer scuze pentru vocea mea dar sper că voi reuși să rezist încă trei minute până la sfârșitul întrebării pe care vreau să o pun. Vreau să vă pun o întrebare în legătură cu lanțul alimentar și PAC. Sub președinția irlandeză s-a ajuns la un acord asupra reformei PAC și noul element major al acestei uh, reforme a fost uh, procesul de ecologizare. Am văzut uh, cum Comisarul pentru Agricultură susținea acest element ca o adevărată reformă, iar Comisarul pentru Mediu critica acest uh, acord. Și de altfel și mulți agricultori o făceau în același timp. Așa că vreau să vă adresez următoarea întrebare. Cum veți asigura o implementare eficientă a acestor măsuri de ecologizare? Și ceea ce mi se pare și mai important, cum vom putea controla uh, faptul că aceast, acest proces de ecologizare are într-adevăr și efecte. Pentru că dacă, de exemplu, un fermier uh, lasă 5% din teren neutilizat, asta se poate verifica, însă cum putem verifica, de exemplu, printr-o mai mare biodiversitate sau cum? Cum vom măsura implementarea nu doar a măsurilor în sine, ci și a consecințelor lor, a efectelor pe care le au sau nu le au, astfel încât să știm care dintre cei doi comisari are dreptate, cel care spune că asta este un succes sau cel care a criticat acest element de reformă. Și ultima întrebare în legătură cu ecologizarea. Ați spus că doriți o agricultură inovatoare și durabilă în Europa cum ne putem asigura că inovația își are locul alături de ecologizare. Pentru că, pe lângă elementele tradiționale care există, s-ar putea găsi și noi metode moderne care să susțină agricultura și cum putem asigura uh, soluțiile necesare pentru ca ele să-și aibă locuri în noua reformă PAC. Acum, în legătură cu lanțul agroalimentar. Colega mea a vorbit deja despre controle. În calitate de raportor pentru frauda în domeniul alimentelor, am remarcat că ați spus că propunerea pentru revizuirea legislației de control Ați spus că va duce la restabilirea încrederii în lanțul agroalimentar și lanțul de producție alimentară în Europa, care a avut de suferit în urma scandalului cărnii. Însă mi-e teamă că dacă lăsați controlele la nivelul național, chiar dacă acestea sunt implementate de statele membre, pentru că nu asta este aici sub semnul întrebării, dar dacă lăsați această chestiune doar la nivelul național, și știu că e o competență națională, dar dacă rămâne doar acolo, atunci niciodată nu vom găsi o soluție, pentru că operatorii din acest domeniu și cei care fac fraude operează la nivel transfrontalier. În Irlanda, de exemplu, există patru companii care sunt implicate în acest scandal al cărnii de cal și trei dintre ele nu pot fi urmărite pentru că frauda n-a avut loc pe teritoriul irlandez. Deci, membre, statele membre pot fi informate, dar până la urmă nimeni nu știe cum este utilizată această informație și dacă frauda este urmărită în instanța mai departe în alt stat membru. Deci cum ne putem asigura că va exista un mecanism transfrontalier la nivelul Uniunii Europene pentru a lupta împotriva fraudei și pentru a garanta acel lanț agroalimentar de, despre care vorbeați. Acestea sunt principalele întrebări pe care vreau să vi le adresez. Mulțumesc! Mulțumesc. Următoarea coordonatoare este Ana Rosbach. Tak, formand. Jeg taler dansk. Mulțumesc, domnule președinte, o să vorbesc daneză. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru că ați venit astăzi aici și sper că veți putea să puneți în aplicare multe din aceste intenții. Aici sunt, uitați-mă. Mai întâi vreau să vă spun următoarele. Mă bucur că politica durabilă a pescuitului este importantă pentru dumneavoastră. Și eu sunt membru în Comisia pentru Pescuit și noi luptăm pentru durabilitate în domeniul pescuitului. Mă bucură foarte mult să aud de la dumneavoastră ce am auzit înainte, însă am o întrebare în legătură cu protecția animalelor. Ne spuneați pe bună dreptate că este mai bine să previi decât să vindești după aceea, dar din păcate Medicamentele pentru animale sunt deja uh, date animalelor înainte să intervină boala, deci e vorba de un fel de prevenire cu medicamente. Și așteptăm ca această propunere despre furaje și despre medicina veterinară și cocktailul respectiv să fie rezolvată cât mai repede, pentru că avem din ce în ce mai multe boli care apar pentru că alimentele pe care le consumăm sunt deja afectate de diferite substanțe și noi dezvoltăm o rezistență multiplă pentru că animalele care au fost tăiate au primit aceste medicamente. Medicina umană are destui reprezentanți care spun că este extrem de nocivă această evoluție. Vreau să vă întreb apoi care este părerea dumneavoastră despre uh, prevenire, cu care sunteți de acord, dar totuși uh, acordarea de medicamente și uh, regăsirea acestor medicamente în furaje. Ce părere aveți despre această problemă? Apoi o altă chestiune, transporturile de animale în multe domenii există transporturi lungi de animale. Știți că transportăm animale care uh, în viață prin mai multe țări ale Uniunii Europene sau din țări terțe. Cum putem să garantăm că aceste animale amărâte să nu aștepte ore la granițe dacă există dificultăți la frontieră. Câteodată s-a întâmplat să aștepte chiar 36 de ore la graniță fără să primească apă sau umbră câteodată. Și aceasta este o problemă foarte gravă, pentru că nu e, ține numai de protecția animalelor, ci ține și de calitatea cărnii după aceea dacă este plină de hormoni uh, de stres pentru că animalul respectiv a fost supus la astfel de condiții. E vorba deci și de protecția animalelor și de calitate. Cam atâta din partea mea. Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit aici. Mulțumesc, Ana Rosbach, spune președintele și acum numele verzilor are cuvântul doamna Aucân. Și apoi am încheiat prima rundă a vorbitorilor. Tak, formand, og tak Og øh, tak til, øh, til, til... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru că ați venit la noi. Mulțumesc pentru că ne-ați uh, explicat care sunt prioritățile dumneavoastră și ne-ați vorbit de inițiativele pe care le aveți acum. Două puncte sunt foarte importante pentru mine și tot Dagmar îmi spunea același lucru în ceea ce privește novel foods. Uh, alimentele noi. Așteptăm ca și la animalele clonate o propunere a Comisiei, pentru că momentan uh, proiectul acesta este blocat. Sigur că este blocat de mult și aș vrea să subliniez faptul că nu e vorba neapărat de animalele clonate ca atare, pentru că nimeni nu poate să-și permite să le plătească oricum pentru ca să le consume ci e vorba de urmașii acestor animale. Despre aceasta este vorba. Aș vrea să mă asigur că toate animalele clonate sunt marcate și că consumatorul să poată ști că este vorba de animale clonate. În ceea ce privește OM, organismele modificate genetic, a existat o dezbatere pe care a lansat-o Comisia printr-o propunere cu privire la un regulament modificat. E vorba de șase substanțe toxice implicate în uh, prelucrarea organismelor și sigur că nu au uh, murit în Statele Unite când au folosit aceste șase substanțe toxice, toxice dar am, uh, sunt destul de sceptică în ceea ce privește folosirea lor și felul în care a fost tratată problema. În Europa avem nevoie de mult mai multă certitudine. Vrem să știm că au existat testări timp de ani de zile înainte să se pună pe piață ceva. Sper ca nu cele șase substanțe să nu poate intra acum pe ușa din dos pe piața europeană. Aș vrea de asemenea să mai spun că animalele clonate pe care s-au făcut teste nu au fost nu s-au făcut teste relevante de fapt și EFSA-ul a constatat acest lucru. Și sper ca și această agenție să se sesizeze mai repede în astfel de cazuri. Organismele modificate genetic și lobbyiștii care acționează în domeniu sunt un subiect problematic pentru că ei au invadat acești lobbyiști Europa în pentru a încerca să obțină ce vor și una dintre mândriile europenilor este faptul că noi nu folosim uh, această tehnică și nu suntem de acord cu argumentația financiară a marilor concerne. Suntem foarte opuși acestor tendințe și pentru verzii acesta este un punct esențial. Am uh, apelat și la comisarul Borg printr-o scrisoare pe care am trimis-o ieri și cred că este extrem de important să vorbim și despre aspectele comerciale legate de acest punct. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Am ajuns la finalul uh, rundei noastre de întrebări. Domnule ministru, vă rog să răspundeți la întrebări. Noriu visų pirma padėkoti visiems už įsakytas mintis, pasiūlymus, taip pat klausimus. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări și pentru observațiile făcute. Într-adevăr, există foarte multe evoluții la ora actuală în Uniunea Europeană, în domeniul lanțului alimentar, și al uh, bolilor uh, în rândul animalelor. În ceea ce privește clonarea animalelor în scopuri alimentare, este un, uh, un subiect foarte important. Cunosc poziția Parlamentului European. Lituania este de părere că este un uh, subiect delicat uh, din uh, motive etice, din motive ce țin de uh, sănătatea animalelor. Și acest lucru s-a văzut și sub președinția ungară. În momentul respectiv nu s-a putut ajunge la niciun fel de uh, rezultat, de compromis. Noi așteptăm uh, propunerea comisiei referitoare la clonarea animalelor în scopuri alimentare, în momentul în care acest lucru se va întâmpla, deci când vom avea propunerea, președinția Consiliului va încerca în negocierile din Consiliu să ajungă la un acord și eu sper că toate cele trei instituții, Consiliul, Comisia și Parlamentul, vor reuși să cadă de acord asupra acestui uh, subiect și să găsească un uh, compromis. Iar eu voi sprijini aceste eforturi în calitate de președinte al Consiliului. În ceea ce privește controlele și propunerea din acest uh, domeniu, este un, uh, o propunere legislativă foarte importantă, iar uh, progresele în acest uh, sens sunt una dintre prioritățile președinției noastre. Trebuie să nu uităm um, caracterul orizontal al controalelor. Important este în același timp să se combată contra alimentele contrafăcute, Deocamdată este prea devreme să vorbim despre prevederi concrete. De-abia am început uh, să discutăm în grupuri de lucru în Consiliu despre asta. Eu sunt uh, sigur că și dumneavoastră în această comisie veți discuta foarte intens aceste subiecte. Ieri uh, colegul meu s-a întâlnit cu domnul Mario Pirilo, raportor pe acest uh, subiect, au discutat uh, elemente importante și sper că și în viitor uh, cooperarea interinstituțională se va desfășura bine pe acest subiect și că vom ajunge la o soluție a problemei. În ceea ce privește materialul de reproducere a plantelor, Cred că cea mai importantă prioritate este să se creeze reguli cât mai simple. și să se reducă povara administrativă. Bineînțeles că trebuie să luăm în considerare interesele tuturor statelor membre, pentru că numai astfel vom reuși să ajungem la un compromis. Lituania va, și președinția vor coopera strâns cu Parlamentul în acest sens și vom face tot ce ne stă în putință pentru a atinge un acord referitor la modificarea acestui uh, act normativ. În ceea ce privește domeniul financiar, cel mai important lucru este vorba de gestionarea financiară în domeniul protecției animalelor și al plantelor. În ceea ce privește ecologizarea PAC, doresc să spun că avem nevoie de o agricultură durabilă în Uniunea Europeană, iar acesta este unul dintre obiectivele uh, politice agricole comune. Ecologizarea este un mare pas înainte. Un pas înainte pentru inovație și durabilitate. Bineînțeles că nu putem să schimbăm lucruri de pe azi pe mâine. Trebuie să fim consecvenți și să creăm anumite reglementări. În general, reforma PAC a ajuns la un uh, echilibru bun. Ecologizarea este unul dintre aspectele cele mai importante ale acestei reforme. Încercăm să menținem propunerile comisiei și să le completăm într-o oarecare măsură. Și, de asemenea, încercăm să facem totul pentru ca aceste prevederi să fie puse în aplicare cât se poate de rapid. În ceea ce privește carnea de cal, doamna Delanghe s-a referit la acest uh, scandal. A fost o problemă de etichetare greșită a unor produse pe bază de carne. Bineînțeles că astfel de scandaluri uh, dăunează reputației uh, Uniunii Europene. Este foarte greu să recâștigăm încrederea partenerilor noștri comerciali. Este important, drept urmare, să avem reglementări mai bune care, asig- care să asigure o mai mare transparență, dar și să avem reguli care să fie mai ușor de înțeles. În ceea ce privește controlele în acest domeniu, este important să creăm un sistem uh, eficace al controlelor comune. Mă bucură faptul că Comisia a făcut o propunere în mai referitor la controle și în această propunere se vorbește despre măsuri concrete de combatere. Sancțiuni, de exemplu, dar se prevede și um, mărimea acestor sancțiuni. Lituania ca uh, președinție a planificat o serie de reuniuni pe acest subiect și vom încerca să ducem mai departe negocierile și să uh, reușim să găsim uh, acorduri. Încercăm să obținem progrese la negocierile din Consiliu. S-ar putea să nu reușim să încheiem acest dosar în timpul președinției noastre. Sunt convins că și dumneavoastră, stimați deputați, veți avea propuneri foarte bune. Așteptăm raportul doamnei de Lange referitor la contrafacerea alimentelor. Eu personal consider că contrafacerea alimentelor trebuie să primească uh, și atenție din punct de vedere politic. De aceea problematica etichetării cărnii va fi discutată pe 14 iulie la Consiliu. Îl voi ruga pe domnul comisar Borg să mai prezinte odată în mod concret propunerea și să ne spună câte ceva despre măsuri concrete. Așteptăm și raportul uh, Comisiei Europene referitor la etichetarea obligatorie la a țării de origine pentru carne. Îi mulțumesc și doamnei Ana Rosbach pentru întrebarea referitoare la rezistența încrucișată. În anul 2012, Consiliul a adoptat concluzii pe acest subiect. Sperăm că aceste concluzii vor putea fi împăcate cu rezoluția Parlamentului din 2012. Uh, în Cele două uh, documente referitor la rezistența multiplă ne vor, uh, ne vor ajuta să ne continuăm munca pentru soluționarea acestei probleme. Comisia lucrează și la directiva referitoare la furajele și medicamentele pentru animale, și sper că vom putea vorbi nu numai despre accesul la medicamente, ci și uh, aspecte referitoare la combaterea rezistenței multiple. Lituania este dispusă să înceapă negocierile într-un grup de lucru la Consiliu în ceea ce privește protecția animalelor, trebuie să fiu de acord cu dumneavoastră, transporturile lungi de animale sunt uh, o problemă, se afectează și calitatea cărnii. De aceea trebuie să rezolvăm această problemă. Știu că este un domeniu important uh, și pentru Parlament. Am urmărit uh, discuția din Parlament referitor la asta în 2012 a fost publicată o declarație în care se constată faptul că transporturile pentru animale nu trebuie să dureze mai mult de 48 de ore. Mai mult de 8 ore, mă scuzați. bendrojo gyvūnų. Toată lumea așteaptă acum o propunere a Comisiei Europene în legătură cu legislația cu privire la protecția animalelor și în această legislație ar fi nevoie de reguli orizontale. Salutăm această inițiativă din partea Comisiei. Suntem însă de părere că această propunere Mm, va veni probabil în anul 2014, probabil după încheierea președinției uh, lituaniene. Bineînțeles că este foarte important să luăm măsurile corecte în domeniul protecției animalelor și în acest context uh, și legislația actuală este foarte importantă. Cred că aceste acte legislative ar trebui să fie puse în aplicare corect în toate statele membre, în primul rând. Lituania a repetat uh, de multe ori că durata transporturilor uh, animalelor trebuie să fie limitată și că trebuie să se discute și despre eficiența economică la acest capitol. Acum, în ceea ce privește organismele modificate genetic, salutăm poziția foarte ambițioasă a Parlamentului European pe această temă. Parlamentul European a făcut o propunere pentru organismele modificate genetic care interzice comercializarea acestora pe teritoriul Uniunii Europene. Această discuție s-a purtat și la Consiliul de Mediu în 2012, la sfârșitul anului, însă statele membre nu au reușit să ajungă la un acord la acel Consiliu și, din păcate, acest domeniu uh, este în uh, competența domnului Mazuronis, care a venit la dumneavoastră în această dimineață și a avut un schimb de opinii pe această temă. Bineînțeles că înțeleg că problema organismelor modificate genetic este extrem de importantă nu numai pentru mediu, ci și pentru agricultură și înțeleg uh, care este legătura pe care o faceți și dumneavoastră. Bineînțeles că este important ca statele membre să poată să își ia deciziile singure în ceea ce privește organismele modificate genetic, dar în ceea ce privește actele legislative, trebuie totdeauna să ne adaptăm uh, la evoluția lor pentru a avea un răspuns corect. Mulțumesc foarte mult! Aceasta a fost deci faza de prezentare și acum trecem la partea a doua, la cea de-a doua rundă de întrebări, unde dăm cuvântul diferiților colegi. Mai întâi domnului Mario Pirillo. Vă rog, un minut și jumătate. Mario, te rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să profit de prezența domnului ministru al agriculturii, Iucna, pentru a menționa câteva puncte în acest schimb de opinii pe care l-am organizat aici, mai ales în ceea ce privește noul regulament cu privire la controlele oficiale ale uh, lanțului alimentar. Eu sunt raportor pe acest subiect pentru Parlamentul European. Este vorba de un instrument legislativ care ne va permite întregii Uniunii Europene de a avea reguli mai bune, mai inteligente pentru a putea depăși lacunele existente în momentul de față, mai ales în ceea ce privește aplicarea acestor reguli. Și astfel putem avea un cadru normativ, deci de legi transparent, pentru ca produsele noastre alimentare să fie mai sigure și pentru ca și cele importate din țările terțe să fie supuse acelorași reguli. În întâlnirea pe care am avut-o ieri, mi s-a părut uh, că se pot îndeplini toate condițiile pentru a ajunge la un rezultat bun și pentru a lucra foarte repede, așa cum a spus și domnul ministru. Mi se pare însă esențial să insistăm asupra acestui aspect al controlelor, tocmai pentru a recâștiga încrederea consumatorilor care au fost loviți de tot felul de fraude în ceea ce privește, de exemplu, scaun, scandalul recent al cărnii de cal. Eu personal susțin armonizarea legislației care a fost propusă de către Comisie, care are ca scop crearea unui sistem uh, comun de controle care să fie detașat uh, de uh, legislația națională și totuși să aibă, existe un instrument legislativ uniform la nivelul Uniunii Europene. Ideea de a alege un regulament și nu o directivă este un semn foarte clar pentru a arăta dorința de un, o abordare coerentă, pentru ca să nu lăsăm să uh, ne scape un subiect atât de important, care este interpretarea actelor legislative, care nu sunt uh, momentan obligatorii. Aș vrea să vă pun două întrebări foarte clare. Care este poziția președinției lituaniene cu privire la propunerea Comisiei de a introduce un cadru uh, de legi legislativ comun pentru controlele oficiale a întregului lanț alimentar în cadrul acestui regulament, așadar, și de a lăsa pe legislația secundară, printre care, de exemplu, prin actele delegate, să intervină uh, pe diferitele sectoare în domeniul secundar. Și a doua întrebare, propunerea cu privire la o taxă uh, pentru a aplica aceste uh, controle independente uh, pentru că există diferite tipuri de control în Europa și atunci acestea trebuie să fie, um, controla, să fie supuse unei, uh, unui tratament uh, diferit. Pentru că există anumite state membre care au autorități publice și altele care au autorități private care se ocupă de aceste controle. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Poate că n-am înțeles bine din traducere. Poate n-am înțeles colegii din traducere, dar o minut și jumătate au colegii la dispoziție pentru a putea pune întrebări. Doamna Lepaj. j'étais pas d'avoir entendu mon nom, monsieur. Nu știu dacă am auzit bine numele meu, doamnă președinte, de-aia am întârziat. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Întrebarea mea se arătură celor spuse de doamna Rod Berend mai devreme. Eu mă aflu printre cei care sunt îngrijorați în legătură cu negocierile care ne așteaptă cu Statele Unite, în legătură cu temele agricole și alimentare faptul că textul asupra clonării nu ne-a fost încă prezentat, faptul că uh, avem probleme cu statele membre pentru OGM-uri, faptul că în ceea ce privește semințele, din păcate, nu avem uh, precizările necesare și însămânțările tradiționale s-ar putea să nu mai poată fi utilizate în Europa. Deci, la toate aceste întrebări, domnule ministru, considerați că puteți avea o poziție destul de clară la Consiliul de Ministri pentru Agricultură pentru a face ca calitatea agriculturii și securitatea pentru consumatori, care sunt adevărate imperative ale construcției europene, să devină și priorități ale dumneavoastră și pentru ca liberul schimb să nu distrugă ceea ce uh, ne-a luat atât de mult timp să construim. Mulțumesc. Domnul Schnerhardt. Scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule ministru, aș vrea să vă pun câteva întrebări cu privire la regulamentul, cu privire la controlul, controle, unde sunt raportor pentru grupul meu de lucru, grupul meu politic, îmi cer scuze. Uh, Înțeleg că prin acest regulament nou se va crea un sistem mai eficient pentru a putea combate frauda, însă eu am dubii cu privire la realizarea aceasta, pentru că nu se poate evita o fraudă cum a fost cea în, cu carnea de cal. Trebuie să-l corectez pe domnul Pirilio. Avem deja un regulament, avem controle care sunt prevăzute de acest regulament, însă se pune o întrebare din ce în ce mai des și anume ce se întâmplă cu sancțiunile în statele membre, pentru că acestea sunt foarte diferite. Am cerut de multe ori uh, să se facă o modificare în acest sens și statele membre să fie în fine gata să se pună de acord cu privire la sancțiunile care trebuie să se aplice în momentul în care se constată fraude și că trebuie să se facă o armonizare în acest sens. Ceea ce înseamnă în anumite puncte pe care le propune Comisia, uh, în ceea ce privește, de exemplu, câștigurile, sigur că este vorba de, uh, este vorba de o chestiune care este, e numai un aspect, însă, din păcate, uh, dacă e vorba numai de câștiguri, nu este neapărat o motivație suficientă, pentru că câteodată trebuie să fie uh, impuse sancțiuni pur și simplu pentru faptul că există anumite uh, practici care nu sunt acceptabile pentru consumator și cred că ar fi bine să armonizăm aceste sancțiuni. În ceea ce privește însă chestiunea actelor delegate, mi se pare foarte grav, mi se, mă îngrijorează acest lucru, de aceea aș vrea să vă ascult părerea dumneavoastră, pentru că până acum am avut un regulament, chiar mai multe, de exemplu direct, regulamentul 854, care funcționa bine și care acum trebuie să fie derivate în acte delegate. Atunci Parlamentul și, Cons- și Consiliul vor avea foarte puțină influență pentru a putea să mai gestioneze acest subiect. Nu știu care sunt consultările în Consiliu cu privire la aceste acte delegate, care este acordul pe care l-ați găsit. Eu cel puțin o să-mi arăt uh, rezistența față de această transferare, pentru că nu mi se pare corect. Cred că trebuie să avem mai multă transparență și transparența se garantează, din păcate, prin altceva decât prin actele delegate. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Acum următorul are cuvântul doamna Hübner. Un minut, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să vă întreb în legătură cu reformarea unei directive pe care o vom vota în legătură cu energii regenerabile și cu schimbarea indirectă a utilizării terenurilor. Este vorba de o directivă relativ nouă și agricultorilor li se cere să facă mai multe lucruri de către guvernele lor. Mă gândesc aici în special la presiunea care este făcută în ceea ce privește utilizarea semințelor de rapiță pentru biocombustibil. Și în felul acesta schimbăm obiectivele pentru biocombustibil și aceasta probabil că va schimba din nou comportamentul fermierilor. Parlamentul va vota în curând în legătură cu acest dosar al biocombustibililor și în cadrul președinției dumneavoastră probabil că veți uh, prezida în cadrul unor ședințe în care să se exprime poziția Consiliului și în care veți vorbi despre procentul de conținut de biocombustibil și va trebui să vă referiți și la problema schimbării indirecte de utilizarea terenurilor. Ce ne puteți spune în legătură cu aceasta și ce va face președinția în acest domeniu? Mulțumesc, doamnă Hübner. Aș dori să salut acum o grupă uh, care a venit de vizitator din partea domnului Peter Lize, care se uite din spate la noi, care dorește să asculte, să vadă ce se întâmplă la noi în comisie. Vă urez bun venit la noi în comisie. Are cuvântul acum doamna Morcunaite. Ačiū pirmininkė, ministrė, malonu Jūs pasveikint mūsų komitete. Šitas... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuroasă să vă pot saluta la noi în comisie. Este un maraton foarte plăcut în această săptămână. Ieri uh, am avut prezentări uh, din partea ministrilor, foarte multe priorități au fost deja menționate. Însă aș vrea să pun o întrebare suplimentară în legătură cu alte inițiative și anume, acum câtva timp, în comisia noastră au existat mai multe conferințe despre alimente de diferite calitate în uh, statele care sunt prezente pe piețele statelor membre, iar Comisia a fost rugată să facă un studiu despre calitatea alimentelor. Vreau să știu dacă există și în Consiliu astfel de tendințe. Mulțumesc! Grazie, Mulțumesc, domnule președinte, domnul Bonanini. Mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați venit aici. Mi s-a părut foarte interesantă prezentarea noastră, foarte pragmatică și mi se pare că uh, Ați făcut destule remarci și despre programele pe care vreți să le antamați. Eu cred că agricultura este una din subiectele oarecum uh, lăsate în tăcere, pentru că există argumente diferite pentru diferite sectoare și agricultura este considerată apoi prea sectorială pentru mediul înconjurător și câteodată nu mai are rolul pe care trebuie să-l aibă. Dar uh, noi ne ocupăm, bineînțeles, din ce în ce mai mult de efectele schimbărilor climatice, dar una din microcauzele pentru schimbările climatice este și abandonul agriculturii. Deci cred că, în final, se ajunge la concluzia că fermierul este una din speciile puține neprotejate care a rămas uh, pe glob, care este de fapt strivit de globalizare, de politica supermarketilor de discount și nu mai se proteja deloc. Deci eu cred că această personalitatea fermierului este de fapt însă singurul care trebuie să, pentru care trebuie să luptăm, care trebuie să um, aibă un rol important și la fenomenele uh, pe care le avem hidrogeologice, de exemplu, care sunt consecințele, consecința schimbărilor climatice în toate statele membre. În cel mai uh, bun dintre, în cele mai bune dintre situații, există o relansare într-un domeniu de, într-o monocultură, ceea ce e mai bine decât nimic, însă totuși continuă la diminuarea biodiversității universității. Cred că președintele comisiei noastre este unul dintre puținele persoanele care înțelege să facă o reconciliere între aceste sectoare. De fapt, cred că a devenit și președinte mai mult uh, pentru această deosebită calitate pe care are. Dumneavoastră, ca ministru, ați dat câteva date foarte importante. În primul rând, ați vorbit de uh, Pietre de desfacere pentru produsele agroalimentare. Ați spus care sunt propunerile dumneavoastră pentru ca să fie mai ușoară intermedierea pentru aceste produse, uh, pentru că foarte multe din câștigurile cultivatorilor nu le revin lor. Apoi ați mai vorbit și de etichetare și de contrafacere. Și aici aș vrea să vă spun că nu e vorba numai de carne, adică aici e vorba și de contrafacerea uh, cât se poate de uh, creativă și vreau să, de vin și așa mai departe. Vreau să vă întreb de aceea, în ceea ce privește vinul și alte produse, există tehnici uh, care se numesc de biologie moleculară, în care se poate de, desface, defalca ADN-ul și se pot face modificări la acest nivel. Având în vedere toate aceste caracteristici ale produselor, vreau să știu și să vă întreb pe dumneavoastră cum facem, pentru că în momentul de față, cum facem să mai identificăm caracteristicile unui provenienței un, dintr-un teritoriu a unui produs. Mulțumesc! acum doamna ceva. Благодаря, господин председател. Да поздравя... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să felicit pe domnul ministru pentru prezentarea sa și pentru răspunsul la întrebările care au fost deja adresate. Aș vrea să semnalez aici un lucru. Măsurile coerente care țin cont de o agricultură durabilă includ și o susținere specială pentru sectoarele mici și mijlocii, în special în ceea ce privește cultivarea de legume. Și aceasta are legătură cu o problemă mai generală, și anume dificultățile cu care se confruntă zonele rurale, pentru că dezvoltarea în aceste zone depinde foarte mult de exploatațiile mici și mijlocii. În al doilea rând, cred că ar fi nevoie de mai multe măsuri pentru a îmbunătăți competitivitatea exploatațiilor agricole și de creștere de animale, pentru că aceasta are legătură directă cu prețul acestor produse pe piață. Dacă prețul nu este unul competitiv, aceasta înseamnă că piața este invadată de produse din afară și aceasta duce la probleme și mai mari. Aveți uh, vreo inițiativă în acest sens? Pentru că agricultorii noștri, agricultorii europeni, europeni au nevoie de sprijin din partea dumneavoastră. Mulțumesc, domnul ministru. Acum puteți răspunde la întrebări. Tai noriu padėkoti visiems už pateiktus klausimus, pasiūlymus ir mano komanda pasižymėjome. Vă mulțumesc pentru întrebări și propuneri. Am luat note și voi încerca, am luat notițe și voi încerca să vă răspund la întrebare. În ceea ce privește întrebarea domnului Pirilo, referitor la controle, bineînțeles că încercăm să facem progrese cât mai mari. Însă, de-abia acum am început cu negocierile și avem nevoie de timp până să găsim uh, cea mai bună variantă și până să ajungem la un compromis. Armonizarea controlelor este, bineînțeles, obiectivul nostru prioritar. Însă, înțeleg și faptul că în diferite state membre există sisteme administrative diferite Noi încercăm să ajungem totuși la un acord pe acest subiect. La întrebarea doamnei Lepaj, referitor la negocierile cu Statele Unite, doresc să subliniez faptul că de-abia acum s-a inițiat prima rundă de negocieri. Acestea au loc la Washington Înțeleg cât sunt de importante aceste negocieri, le voi urmări îndeaproape, cu siguranță. Sper că ele se vor desfășura cu cât se poate de mult succes. Este greu să spui uh, dinainte care vor fi rezultatele acestor negocieri însă. principiile protecției animalelor și sănătății animalelor sunt foarte importante în cadrul acestor negocieri. Însă trebuie să nu uităm nici uh, barierele comerciale, care trebuie să fie eliminate. Și sper că acest lucru ne va reuși în aceste negocieri. În ceea ce privește controlele. După cum spuneam, Astăzi are loc de-abia a doua reuniune a grupului de lucru de la Consiliu. Negocierile sunt numai la început. Bineînțeles, um, vom uh, lucra, vom munci din greu la acest dosar. În decembrie vom, vom putea prezenta ceea ce am obținut. La întrebarea doamnei Morcunaite, referitor la etichetarea alimentelor, în acest domeniu, din păcate, depindem de Comisia Europeană. La ora actuală, nu avem uh, prevederi pentru etichetare, nu pot decât să menționez faptul că la Consiliul de săptămâna viitoare, pe lângă scandalul cărnii de cal, vom discuta și despre uh, etichetarea cărnii. În ceea ce privește întrebarea doamnei Hibner, referitoare la biocarburanți, aș dori să menționez că, din păcate, nu ține de competența mea. Este mai degrabă competența Consiliului de Energie și Mediu. Știu că ministrul nostru de mediu, domnul Mazuroni, s-a fost alături de dumneavoastră în această dimineață și a discutat cu dumneavoastră Poziția mea, în calitate de ministru de agricultură, este că trebuie să găsim un echilibru în acest domeniu. Sper că vom putea găsi un compromis. La final, aș dori să mă refer la micii agricultori și la domeniul legumelor și fructelor. S-a făcut deja mult pentru a consolida rolul micilor agricultori și poziția lor. Despre asta se vorbește și în reforma PAC. și vom continua negocierile, dar deocamdată așteptăm uh, propunerile în acest sens. Mulțumesc că am ajuns la finalul dezbaterii. Vă urez mult succes pentru urmă următoarele săptămâni uh, și perseverență și rezistență, pentru că avem multe dosare și cu siguranță vor mai fi lucruri și la care nu ne vom fi așteptat. Eu sper că și din partea Consiliului vom primi răspunsuri clare pe subiecte de protecția consumatorului, de exemplu, mai ales în ceea ce privește aspectele ce țin de alimentele noastre, pentru a arăta că putem acționa și că putem uh, face ceea ce ne cer 500 de milioane de cetățeni să asigurăm că, medica- că alimentele sunt sigure, că ele conțin ceea ce scrie pe etichetă și că legislația este clară și că uh, lucrurile sunt în general uh, foarte clare. Mult succes! De, totul depinde de dumneavoastră. Tot ce vrem să încheiem în timpul acestui mandat depinde de președinția dumneavoastră. Uh, la noi sunteți întotdeauna binevenit. Toate cele bune! geht jetzt weiter. Bun, continuăm cu dezbaterea noastră. Avem un schimb de opinii referitor la buget. Este vorba de punctul 4 de pe ordinea de zi. Iuta Haug a fost foarte flexibilă și iată, putem să folosim timpul care ne-a rămas, pentru că după amiază vom avea nevoie de fiecare minut pentru vot. Deci nu vreau să mai spun foarte mult, am să-i dau cuvântul Iutei Hau pentru bugetul 2014. kann das Lob für die Flexibilität nur an den äh, gesamten Ausschuss äh, zurückgeben. Ähm, bei ursprünglich war ich ja Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați lăsat să vorbesc acum. N-am putut să vin la ora la care era programat punctul meu de pe ordinea de zi pentru că eram în grupul de contact și a trebuit să continui negocierile acolo. Avem un rezultat provizoriu în ceea ce privește cadrul financiar multianual, însă nu am ajuns uh, în partea de obligații legislative. Haideți să vorbim acum despre bugetul pentru anul viitor. În ceea ce privește decizia din 8 februarie Și în ceea ce privește disciplina bugetară, s-a vorbit de creditele de plăți care vor scădea cu 5,8%. De asemenea, s-a vorbit și de o scădere a plăților directe către agricultori, pentru că subiectele acestea au fost deja rezolvate oricum. În ceea ce privește uh, creditele de angajament avem 142 de milioane de euro și la um, plăți 136 uh, de miliarde de euro, scuzați-mă, și primele erau miliarde. Trebuie deci să vedem cum vom avansa cu acestea, asta pentru că nu sunt cifre foarte satisfăcătoare. În ceea ce privește creditele de angajament, acestea sunt uh, la minus 6% aproape față de bugetul actual și la creditele de plăți avem minus 5,8%. Dacă ar fi să ne mai uităm uh, și la scopurile pentru care a, a vrea să folosească Comisia creditele de plăți, vedem că 10,7 miliarde de euro sunt prevăzute pentru a avea noi, pentru a plăti noile angajamente și restul, bineînțeles, pentru PAC și plăt, adică pentru plățile directe și pentru uh, facturi restante care au fost deja uh, angajate pe în trecut și care nu au fost puse în aplicare și trebuie plătite din aceste fonduri. Aceasta nu duce numai la mine, ci și la direcțiile generale uh, care se ocupă de acest dosar, la multe îngrijorări. Deci, înseamnă că pe anul viitor, pe exercițiu financiar bugetar, Comisia nu va putea să mai pună la dispoziție suma totală pe care am cerut-o noi uh, la comisie pentru creditele de angajament, pentru că se vede deja de acum că plățile sunt atât de strânse încât nu se va putea. Și se spune că înainte să ajungem la dificultăți juridice, mai bine să nu ne angajăm deloc uh, cu aceste fonduri. Aceasta este o evoluție pe care nu putem decât să o urmărim cu multă îngrijorare și corespunde prea puțin uh, regulilor Uniunii Europene de legiferare, pentru că legislatorul este Parlamentul împreună cu Consiliul și dacă implicăm credite de angajament, atunci Comisia trebuie să se uite foarte atent atunci la scopul folosirii acestora pentru anul, anul, anul următor. Pe noi ne afectează acest lucru foarte tare pentru că cu bugetul nostru pe care suntem noi responsabili nu vom putea să administrăm decât o mică parte a bugetului. Dacă ne uităm foarte clar, este vorba de 0,28 de procente care sunt prevăzute eventual, iar pentru programul de sănătate unde de multe ori am cerut comisiei să se îmbunătățească situația, întotdeauna am primit răspuns retorică. Se spune pentru competitivitate, pentru capacitate de inovare a Uniunii Europene, politica de sănătate este esențială și toată lumea e de acord cu noi retorică, dar programul nostru de acțiune pentru sănătate este de 0,28% de procente din de 0,4%, 0,04% îmi cer scuze, la sută din totalul uh, bugetului uh, Uniunii. Deci nu cred că este admisibil așa ceva, este incredibil ce s-a întâmplat. Și în plus trebuie să mai știm că programul LIFE nu va mai putea să fie implementat de către comisie pe viitor, pentru că există o noutate acum și anume că prin extinderea agenției uh, de competitivitate și inovare, EACI, prin această agenție va, se va face implementarea programului LIFE. Nu se știe de ce se întâmplă așa, putem să ne gândim la cinci motive maxim. Există o tendință de externalizare la comisie care s-a întețit în ultimii ani, care nu este deloc lipsită de probleme și trebuie să o spun de la început. Comisia însă se descarcă astfel de costurile de administrative pentru punerea în aplicare a acestor programe care le intră la categoria 5 și transferă astfel costurile administrative pentru implementarea unor programe către o agenție. Mai precis, deci aceste fonduri vor fi luate din fondurile operaționale. Deci, din puținul ba, puținele fonduri pe care le primim pentru LIFE, trebuie să știm că uh, administrarea a fost delegată. Nu este deloc uh, pozitivă această evoluție. Însă nu vreau să prelungesc acum uh, prezentarea mea, vreau doar să vă mai spun doar câteva cuvinte despre agenții. Comisia are o abordare în acest sens pe care nu putem să o susținem. Nu se poate așa ceva. Comisia a spus acum ceva timp că toate costurile administrative se angajează să le scadă. Și deci în uh, virtutea acestor scăderi, personalul din toate instituțiile va fi redus cu 5% din toate instituțiile europene. Cred că suntem cu toții de acord, toate agențiile au fost de acord și ele și au spus că vor face eforturi în acest sens pentru a atinge obiectivul de 5%. Dar între timp Comisia spune nu, nu e destul să avem 1% pe an, pentru că 5 ani sunt deci 1%, pe an, pentru că unele agenții ar fi putut să reducă și cu 2%. Dar și nu, spun că nu mai, nu mai este suficient și vor un procent în plus. Și încearcă să facă un așa zis pool. Ce să facă cu acest pool? Este să se gestioneze noile structuri sau struct- agențiile care se găsesc în construcție în momentul de față, într-o fază de elaborare, și să se angajeze personal pentru aceste agenții. Deci, uh, practic, orizontal, prin toate categoriile, deși am spus foarte clar și foarte strict că nu trebuie să facem transferuri de la o categorie la alta. Comisia însă dorească acum să transfere personal dintr-o categorie într-alta și astfel să economisească costuri. Și mă întreb dacă aceasta este reconciliabil cu uh, regulamentul de procedură bugetar. În ceea ce privește ECDC și Agenția pentru Mediu, nu cred că sunt probleme foarte grave. Sunt agenții destul de stabile, acestea care au și o structură foarte solidă. Dar toate celelalte, EFSA, care a preluat acum uh, sarcini noi, care a primit și mai multe sarcini din partea noastră, pentru că acum uh, avem nevoie de mai multă transparență și am cerut-o de multe ori. Nu spunem numai noi aceasta, ci și Comisia de Control Bugetar, dar nu pot fi atinse toate aceste obiective dacă se tot taie la personal. În ceea ce privește EMA și ECA, nici nu e nevoie să vă spun ce se întâmplă, pentru că nu se aprobă și nu se plătește din bugetul european suplimentul de personal care este necesar, absolut necesar, ci se plătește de către industrie. Acestea sunt servicii pe care EMA sau ECA le-a uh, oferit industriei și deci există taxe pentru aceste servicii pe care, cu care se plătește personalul. Totuși, Comisia spune în acest context că trebuie, din pachetul total uh, de personal, să se reducă și aici cei 2%. Deci, iarăși nu se poate așa ceva. Aș vrea să vă rog uh, pe toți să vă folosiți toate contactele în agenții pentru ca să încercați să mai discutați odată cu agenția și să încercați să analizați bugetul încă o dată, nu numai în ceea ce privește reducerile de personal, ci și celelalte fonduri care uh, vor fi modificate pentru ca să vedem ce este cu adevărat realist și care sunt sumele cu care putem să vehiculăm până la sfârșit. Persoanele de contact din agenții sunt potrivite pentru a face această discuție și eu am început acest dialog deja cu mai mult de o agenție nu e vorba numai de cele cinci agenții pentru care suntem noi responsabili în Comisia de Mediu, ci e vorba de toate agențiile și uh, la toate există probleme considerabile. Deci, eu nu sunt foarte pozitivă și nu sunt deloc bucuroasă când văd acest proiect de buget, cu atât mai mult cu cât mai trebuie să fie și modificat. Pentru că negocierile pe CFM au uh, prevăzut un front-loading la anumite puncte, deci înseamnă că și Comisia va trebui să facă o așa numită scrisoare de amendare pe care să ne o înainteze nouă și sper sincer să nu fim afectați negativ și de aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc! A, ah, mai trebuie să spun ceva despre calendar. Termenul de depunere a proiectelor pilot și a măsurilor pregătitoare este pe 17 iulie, iar termenul pentru amendamentele la raport este 28 august. 28 august. Deci nu se poate altfel, îmi pare rău, acesta este termenul. Pe N, la Envi vom vota pe 5 septembrie, corect. Corect, spune președintele. Și acum aș vrea să dau colegilor cuvântul Jose Manuel Fernandez Senior, nu, nu junior, senior, are cuvântul. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria saudar. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc uh, Iutei Hawk pentru toată munca pe care a realizat-o la acest dosar, pentru că s-a descurcat excelent, ca întotdeauna de altfel. De asemenea, aș vrea să spun că această criză economică, financiară și socială nu uh, ne poate face să scădem ambițiile noastre în ceea ce privește mediul, agricultură sau ambițiile pe care le avem la nivel internațional. Ar trebui să subliniem faptul că Consiliul a hotărât pe 7-8 februarie ca 20% din CFM trebuie alocat luptei împotriva schimbării climatice. Deci, până la urmă, politicii de mediu. E important să se vadă însă cum Uh, se poate cuantifica acest 20% și cum se poate distribui această sumă. Ar fi bine de asemenea de știut că în 2014 programele vor trebui să înceapă imediat, în special programele de mediu, pentru că este absolut normal ca acest CFM să întârzie oarece timp. În mod normal uh, rămân bani în plus, însă de data aceasta nu vom avea nicio flexibilitate pentru că banii care vor fi în surplus în 2014 nu vor trece spre anul 2015. Doar banii care nu sunt, nu sunt executați în 2015 trec pe anul 2016. Și deci trebuie să se cheltuiască toți banii. E adevărat că uh, ceea ce rămâne din acest exercițiu bugetar va rămâne pe 2014, dar este important că atunci când vorbim despre politica de mediu să trecem imediat la lucru încă din ianuarie 2014. Și să știți că mie, mi se pare oarecum periculos ceea ce propunea Iuta în legătură cu uh, procentele specifice pentru fiecare program. Și spun aceasta pentru că politica de mediu ar trebui să fie una transversală, o politică orizontală care să afecteze și politica de coeziune, pentru că altfel am transmite un alt mesaj, și anume că politica de mediu nu ne interesează prea mult, că avem deja un procent stabilit în programe precum programul LIFE, dar adevărul este că acel procent este foarte, foarte redus. Și chiar dacă este redus, trebuie să spunem că acel 20% care a fost stabilit pentru politica de mediu trebuie să fie întotdeauna în mințile noastre prezent. Și că și politica de coeziune este una pentru mediu, în special atunci când e vorba de investițiile care se fac în cadrul acestei politici de mediu investițiile care se fac pentru a lupta împotriva schimbării climatice și în favoarea mediului ar trebui să fie ușor vizibile uh, și din partea opiniei publice. Așa că ar trebui să subliniem importanța îndeplinirii strategiei Europa 2020 și planul de acțiune corespunzător în domeniul mediului pentru că toate fondurile existente pentru strategia Europa 2020, programul COSME, programele în favoarea companiilor, măsuri financiare, fonduri de coeziune și așa mai departe, toate aceste măsuri, până la urmă, trebuie să aducă la protecția mediului. Mulțumesc! Mulțumesc, Dagmar Rotberand, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am și o observație referitoare la ceea ce spunea Utah Haug privind agențiile. M-am uitat în jur să văd dacă nu sunt uh, din greșeală ceva reprezentanței comisiei aici. Nu văd să fie cineva, dar poate nu mă uit în direcția cea bună. Întotdeauna mi se pare bine când uh, casele sunt uh, goale, când trezoreria e goală, să căutăm în toate colțurile să vedem unde găsim ceva. Însă, acum Totuși, caserile nu sunt atât de goale, uh, se cheltuie bani pentru alte lucruri, însă ceea ce au de gând cu agențiile este absolut incredibil. Bineînțeles că poți să te gândești dacă se poate economisi de la agenții. Sunt de acord cu asta. Și nu voi face parte dintre cei care Uh, spun, asta se referă numai la agențiile celorlalte comisii, uh, agențiile um, care se referă la, care sunt de competența comisiei noastre și la acestea aș avea unele idei referitor la cum se poate economisi. Înainte să faci însă asta, trebuie, așa, de modă veche, să te uiți, să analizezi ce fel de capacități sunt libere. Nu pot să aleg o abordare orizontală și să spun că economisesc la toate agențiile 2% sau 1% în plus și apoi dacă am nevoie de bani sau de posturi, le dau celor agențiilor uh, noi sau care au nevoie. Este pur și simplu o abordare, și mă scuzați de formulare, prostească. Iar lucrurile se înrăutățesc când ne uităm la agenții individuale. Mă refer la Euro Agenția Europeană a Medicamentului, EMA. Aceasta este finanțată în proporție de aproximativ 80% prin uh, taxe, prin uh, tarifele pe care le percepe. 20% rămân uh, să fie finanțate din bugetul european. Asta înseamnă că dacă Comisia prevede o reducere de 2%, să spunem 2%, în bugetul, uh, deci 2% economisire din bugetul EMA, asta înseamnă că și partea finanțată prin, uh, prin taxe, prin onorarii, taxe plătite de către Glaxo și așa mai departe, e bine că și par, această parte uh, va fi uh, Um, redistribuită către o altă agenție. Și dacă ne gândim la principiul solidarității, da, poate fi foarte frumos, dar asta are și efecte. Economisesc 2% din bugetul EMA, însă asta înseamnă că dacă mă uit la bugetul, să spunem, să luăm un buget, 1000 de euro, și spun că vreau să uh, economisesc 2% este vorba atunci de 50 de euro. Dar acești 2% mă ref, uh, îi uh, calculez în funcție de suma totală și nu în funcție de contribuția mea la buget. Deci suma totală este mult mai mare. Asta înseamnă că Emma va avea probleme cu personalul și cu capacitățile și nu va putea să își exercite sarcinile uh, pentru care noi am uh, o, sarcinile pe care noi le-am atribuit în mod obligatoriu prin legislație, farmacovigilență și așa mai departe. Și toate lucrurile se vor întârzia. Când am auzit toate acestea, am discutat cu cabinetul uh, domnului uh, Barroso, pentru că m-am gândit că nu vreau să fiu un fel de minge de ping-pong între domnul Borg și domnul Lewandowski, să fiu trimis de la unul la altul și fiecare să-mi spună că nu are ce face. Amândoi spun că lucrurile vin de la președinte, așa că m-am adresat președintelui. Și am încercat să discut asta cu șeful cabinetului, președintelui comisiei. Am discutat de două ori și, sincer, nu sunt foarte sigură că ne-am înțeles reciproc uh, în totalitate. Eu am spus foarte clar, eu dacă aș produce medicamente, m-aș duce în instanță și aș depune plângere. Prin tarifele pe care le plătesc eu, din care 70% se întorc în statele membre, pentru că statele membre se refinanțează din aceste taxe, complet ilegal, dar să trecem peste asta. Deci este pur și simplu absurd să faci asta. Dincolo de faptul că sunt de părere la fel ca și Utah Hawk că este împotriva legii. Concret, la EMA, asta înseamnă că trebuie să economisească nu numai 2% din cei 20%, ceea ce aș putea înțelege, ci că trebuie să economisească 2% din 100% din bugetul lor total. Eu nu cred că Comisia s-a gândit prea bine la asta și nu cred că domnul Lewandowski uh, sau respectiv consilierul său uh, extraordinar, uh, despre care nu știu niciodată dacă este consultantul comisarului sau al statelor membre și de aceea este pus în acest post, E bine, nu cred că cei doi au înțeles uh, consecințele. Mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră uh, și colegii din Comisia pentru Buget, uh, cum să facem? Trebuie să-i ajutăm să înțeleagă aceste lucruri să-l, înțe- să ajutăm pe domnul Barroso să înțeleagă, pe domnul Lewandowski, pe consultantul domnului Lewandowski să înțeleagă. Trebuie să vadă um, legislația dacă este Uh, respectată, dacă aceste agenții pot să contribuie cu o valoare adăugată și dacă aceste agenții au într-adevăr o astfel de valoare, atunci trebuie să vedem și cum le tratăm. Mulțumesc. Trebuie să-i Uh, uh, apăr, să-i protejez pe reprezentanții comisiei. Am avut punctul de pe ordine de zi mai devreme, l-am amânat, deci uh, ei, um, comisia nu a putut, nu a putut participa. Foarte rar facem astfel de schimbări, dar nu ține de comisie. În ceea ce privește agențiile, vom da sarcini pentru a vedea unde găsim erori, Uh, și oricum este foarte clar că lucrurile nu pot sta așa, trebuie să discutăm uh, în detaliu cum putem să reacționăm la aceste propuneri, pentru că nu se poate pur și simplu să se taie cu coasa. Poate la o agenție mai mult sau la alta, mă pot gândi și eu la una sau la alta, de la care se pot face unele reduceri, agenții care poate nu aduc o foarte mare contribuție la uh, procedura legis de legiferare, însă există agenții care sunt esențiale, fac o treabă foarte bună, sunt uh, subfinanțate în mod cronic și uh, primesc chiar mai multă muncă, mai multe sarcini. Nu se poate așa ceva, Noi trebuie să avem o poziție fermă. Raportoarea dorește să încheie discuția, să spună ceva pe acest subiect? Am depășit uh, deja timpul. Încheiem atunci. Uh, doamna raportor a menționat deja program, uh, programul 17 iulie pentru programele pilot. Pe 5 septembrie votăm în comisie. Vă urez tuturor poftă bună la prânz. Vă rog să nu uitați cartelele de vot după amiază nu veți avea nici o scuză pentru cartea, cartela de vot uh, uitată. Uh, tocurile uh, prea înalte nu vor fi o, stu- o scuză pentru faptul că nu ați fost să aduceți cartela de vot. Vă rog să nu o uitați.